am ceva de spus. Dragi colegi, Boris, Boris Nemțov a fost și el oaspete în această comisie. În ultimii 15 ani, eu am, chiar eu am discutat de mai multe ori cu el la Moscova, la Strasburg, la Bruxelles și în alte locuri. Am învățat să îl respect ca pe cineva care vorbește deschis, care are o carismă foarte puternică și ca pe o persoană curajoasă. Am vorbit odată și despre amenințările la adresa persoanei lui și el era foarte conștient de situația în care se afla. Trebuie să ne asigurăm că opoziția democratică din trebuie să nu uităm că uh, opoziția democratică din Rusia a pierdut un stâlp, un pilon și se aruncă un fel de văl acum asupra Rusiei. Nu știu cine este responsabil personal pentru ceea ce s-a întâmplat, însă sistemul devine din ce în ce mai autocratic și asta trebuie să aibă o contribuție. Și când am auzit din partea autorităților primele uh, Uh, teorii ale conspirației respect, referitor la cine ar putea fi responsabil, mă gândesc numai că în mod întâmplător cei care ajung în închisoare sau sunt asasinați sunt întotdeauna cei din opoziție, care, oameni care au fost periculoși pentru sistem și nimeni altcineva și în acest caz se pare, să se, fi, se pare că s-a întâmplat uh, același lucru. Boris Nemțov anunțase că are dovezi pentru implicarea directă a Rusiei în războiul din Ucraina. Și poate că nu a fost ceva foarte comod pentru unele persoane responsabile. Aș dori să facem un moment de reculegere pentru Boris Nemțov și aș dori de asemenea să vă rog să-i sprijinim pe democrați, pe cei care sprijină democrația la Moscova și peste tot în lume. Ich danke Ihnen dafür. Wir kommen Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. O discuție cu domnul Creanbül, un uh, nume care mi-amintește mai mult de Germania decât de Elveția. Dumnealui este Commissioner General al uh, Agenției Națiunii, Națiunilor Unite pentru Refugiații din Palestina, UNRWA. Am uh, dus mai multe discuții referitoare la acest uh, subiect. Suntem foarte îngrijorați și față de evoluțiile de la fața locului, având în vedere lipsa de perspective mm, economice. Uh, trebuie să diferențiem între Gaza și rolul Hamas – și lipsa posibilităților de acolo uh, și uh, situația din Cisjordania. Însă aș dori să vă rog să ne prezentați situația și să ne ajutați să înțelegem mai bine, să ne explicați cum putem acționa acolo și, bineînțeles, trebuie să verificăm și ce se întâmplă, pentru că mulți bani ai Uniunii Europene curg înspre această zonă și Uh, uneori regretăm lipsa de transparență a modului în care sunt folosite fondurile europene. Poate că ați putea să ne spunem în ce mod putem folosi aceste fonduri într-un mod mai eficient și în ce mod putem îmbunătăți procesul politic acolo pentru a se găsi o soluție pașnică. Vedem că în, există mulți refugiați și în vecinătate care uh, au un potențial de destabilizare. Am fost, uh, a fost delegație uh, de la Parlament uh, în Liban, au fost delegații în Irak, în Iordania. Vedem că Uh, în Liban și în Iordania sunt foarte mulți refugiați sirieni și aici există o strânsă cooperare între Uniunea Europeană și UNWRA și uh, trebuie să nu uităm că există o legătură și cu uh, palestinienii pentru că despre refugiații sireni se spune nu facem tabere de refugiați pentru că dacă nu ei vor rămâne uh, întotdeauna aici pentru că și mai avem încă câteva sute de mii de refugiați uh, palestinieni. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru vorbele dumneavoastră și pentru oportunitatea de, mă, de a mă adresa Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European. Aș dori de la bun început să vă mulțumesc pentru sprijinul îndelungat al Uniunii Europene către UNRWA și, în general, pentru um, refugiații palestinieni. Este un parteneriat foarte bun de care ne bucurăm cu instituțiile UE, dar și cu statele membre ale Uniunii Europene, care oferă sprijinul necesar pentru agenția pe care o reprezint. Aș dori în mod special să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul de a ne ajuta să primim uh, sprijin și mai ales sprijin financiar pentru refugiații palestinieni și pentru agenția noastră. Vă mulțumesc și pentru rezoluția din 2014 referitoare la Gaza, dar și uh, pentru votul important referitor la recunoașterea uh, statutului, statului Palestina dar și raportul referitor la situația financiară a UNRWA. Am apreciat foarte mult acest raport și vă mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea să vă um, exprim recunoașterea pentru acest document. Aș dori să analizez câteva aspecte ale situației în Orientul Mijlociu și în modul în care uh, situația se repercutează asupra Uh, refugiaților palestinieni. Trebuie să vă spun că vin în rândul dumneavoastră într-o perioadă de îngrijorări profunde. Este important să subliniez acest lucru. Cu toții știți că regiunea este una uh, foarte tulburată, că este caracterizată de efectele ocupației, de efectele blocadei din fâșia Gaza. De asemenea, au avut loc confruntări militare, cum am văzut în vara trecută în Gaza, dar um, și, context, și contextul sirian uh, are un impact puternic asupra regiunii. Din punctul nostru de vedere, cheia sau miezul problemei este lipsa uh, soluțiilor uh, politice la conflictele din regiune, iar consecințele sunt evolu evoluția uh, radicalizării și a diferitelor tipuri de extremism în întreg Orientul Mijlociu, care afectează puternic comunitățile pentru care lucrăm și noi. În același timp, ca urmare a conflictelor, are loc și o slăbire a instituțiilor de stat în această regiune. Și statele, guvernele, sunt partenerii principali ai agenției noastre în încercarea de a vorbi despre um, comunitățile de refugiați palestinieni. În ceea ce îi privește pe refugiații palestinieni în Orientul Mijlociu, dați-mi voie să mă concentrez întâi asupra uh, situației din Cisjordania și din Fâșia Gaza. După cum știți, în Orientul Mijlociu sunt 5, 5 milioane de refugiați refugiați palestinieni, uh, de care încercăm noi să ne ocupăm. Este egal cu populația Norvegiei sau a Singapore, însă toți acești oameni nu au o casă, nu au o țară a lor și, drept urmare, depind de uh, activitățile regiunii noastre, uh, agenției noastre în regiune. În Cisjordania um, suntem într lucrăm într-un context în care coloniile se extind, există violență din partea coloniștilor Uh, există, um, se, de, se distrug case, au loc amenințări um, și uh, deplasări forțate ale comunităților de beduini, iar uh, noi încercăm să purtăm un dialog cu autoritățile israeliene. Apoi, există problema faptului că nu se uh, pun la dispoziție fondurile din taxe, deci suferă autoritatea palestiniană de pe urma acestui fapt și um, asta înseamnă de asemenea că așteptările față de agenția noastră sunt din ce în ce mai mari, pentru că autoritatea palestiniană are din ce în ce mai puține capacități să lucreze. <clears throat> În fâșia Gaza cunoașteți evenimentele din ultima vară, dar trebuie să subliniez uh, că ne confruntăm cu un moment de criză existențială pentru poporul, pentru populația din Gaza. Este vorba de un efect de cumulare uh, de ani de zile de blocadă și consecințele acestei blocade asupra uh, populației din Fâșia Gaza. Câțiva indicatori. În anul 2000, când situația, chiar dacă nu era normală, era oarecum mai deschisă în ceea ce privește economia locală, aveam 80.000 de, de palestinieni care depindeau de ajutorul alimentar al UNRWA. Astăzi, după 7-8 ani de blocadă impusă în fâșie, avem peste 860.000 de, de oameni care depind de ajutor alimentar și vă împărtășesc această cifră nu pentru a vă uh, împărtăși uh, succesele de a atinge atât de mulți oameni prin activitatea noastră, nu, pentru că mi se, vă spun aceste, aceste cifre pentru că mi se pare o statistică a rușinii. O statistică a rușinii, faptul că uh, 860 de mii de persoane în fâșia Gaza, din 1,8 milioane, depind de uh, ajutor alimentar de la noi și nu i-am inclus pe cei care depind de ajutor alimentar din programul de alimentație al ONU. Oamenii de afaceri care aveau întreprinderi în comunitatea lor, care creau locuri de muncă, care exportau către Cisjordania, către Europa, către Israel, astăzi nu mai pot face acest lucru și-au pierdut afacerile, au fost forțați să își concedieze lucrătorii de multe ori și-au pierdut propriile locuințe și uh, locuiesc în camere uh, închiriate, depinzând de ajutor alimentar. Este vorba despre o populație foarte, cu, cu un nivel de educație foarte ridicat. Uh, oamenii așadar sunt bine formați și își doresc un singur lucru, să poată să aibă grijă singur de nevoile lor și ale familiile lor. Ei nu vor să depindă de ajutor alimentar, de asistență alimentară de la agenția noastră. Ei, nici ei, nici noi nu vrem ca situația să rămână neschimbată. Doresc să își redeschid afacerile, doresc să exporte din nou, doresc să facă parte din comunitățile din jurul lor, așa cum au făcut-o în trecut. Și doresc ca elementele principale ale situației lor să fie abordate. Și asta include, bineînțeles, și um, preocuparea Israelului pentru propria securitate. Acestea sunt elemente care cred trebuie luate în considerare când ne gândim la fâșia Gaza. Deci, condițiile actuale, blocada, înseamnă că nu există libertate de circulație, nu există locuri de muncă și apoi, pe lângă asta, am avut conflictul de anul trecut cu distrugeri masive, cu distrugerile fără precedent um, față de ultimii ani, ultimele decenii. Deci avem oameni care nu numai că sunt șomeri, dar avem și 100 până la 120.000 de persoane care sunt fără adăpost în urma distrugerilor proprietăților, a caselor lor. Evaluările pe care le-am făcut ne spun că 96.000 de case au fost distruse fie în totalitate, fie au fost uh, afectate în mod uh, grav. Aproximativ 20.000 au fost uh, distruse parțial, plus 10.000 uh, de alte case uh, și clădiri care au nevoie de reparații. Deci avem distrugere, avem persoane fără adopost și avem o traumă. Situația copiilor din fâșia Gaza este următoarea. Peste 540 au fost uciși în conflict anul trecut. 70% dintre ei aveau mai puțin de 12 ani. Asta a inclus și 138 de elevi din școlile UNRWA, include 3000 de copii răniți, dintre care 1000 vor trăi cu un handicap pe viață. Asta înseamnă că traumele nu se pot vedea numai în imaginile cu clădirile dărâmate. Trauma este vizibilă la nivel uman în întreaga comunitate. Și trebuie să vă spun că astăzi ne concentrăm asupra încetului proces al reconstrucției. Ne uităm în același timp însă și la vidul de putere din Gaza. Guvernul de consens național nu a reușit deocamdată să preia întreaga responsabilitate pentru fâșia Gaza. În același timp analizăm și problemele de finanțare, lipsa uh, respectării unora dintre angajamentele luate la conferința de la Cairo anul trecut. Însă ce mă frapează pe mine cel mai mult este că în același timp avem o comunitate, atât în Gaza cât și în Israel, două comunități care încep să crească unele lângă celelalte. Însă, spre osebirele de generațiile anterioare, generațiile de astăzi cresc fără niciun fel de contact, fără să se cunoască reciproc. După cum spunea un om de afaceri de 58 de ani uh, din Gaza înainte de război, mi-a spus că um, el e un om bun, dar copiii lui nu sunt aș, la fel ca și el. Este ceva surprinzător din partea unui părinte, dar uh, el mi-a spus că a crescut în contact cu izraelieni, a, a făcut afaceri cu ei, a făcut comerț cu ei și mi-a zis de multe ori, nu eram de acord cu ei, dar cred că în continuare pot să înțeleg unele dintre perspectivele pe care le au. Însă, spunea el, copiii noștri n-au, n-au întâlnit niciodată un izraelian dar aminte să îi vadă, să discute cu ei. Astăzi, așadar, realitatea este una a separării, a, a, realitatea de a trăi în spatele unui zid și de a avea experiențe foarte diferite. De curând a avut loc, a fost un, publicat un uh, articol în New York Times în care se spunea că 42% din israeleni nu au cunoscut vreodată în viața lor un palestinian. Doamnelor și domnilor, asta este baza pe care se va construi stabilitatea în regiune în viitor și cum am ajuns și la ideea Siriei și la subiectul Siriei. Mult se vorbește astăzi în Uniunea Europeană despre securitate în Orientul Mijlociu, însă trebuie să subliniez că există legături clare la nivel regional. Tinerii din Gaza, 65% din populația din Gaza sunt tineri sub 25 de ani. Este o bombă cu ceas, pentru că sunt oameni cu educație, dar care nu au niciun fel de oportunitate sau perspectivă pentru viitor. Problema Siriei este una, bineînțeles, foarte importantă și am urmărit cu foarte mare interes și comunicările referitoare la Siria și Irak prezentate de către Serviciul European de Acțiune Externă și de către doamna vicepreședinte înalt reprezentant Mogherini. Aș dori să subliniez următorul lucru. Este unul dintre conflictele cele mai catastrofale uh, pe, cu care avem de-a face. În mod clar, 95% din populația de refugiați palestinieni care um, erau autosuficienți în Siria, um, erau integrați, uh, făceau parte din uh, țesutul economic și social al țării, e bine, 95% depind de agenția noastră. 60% din, din refugiații Uh, palestinieni din Siria au fost ob- obligați să se mute fie în Siria sau altundeva. Avem uh, um, 14.000 în Iordania, 4.000 în Egipt, uh, câteva mii și în Liban. Uh, totalul este de 550.000. Avem o serie întreagă de facilități ale noastre care au fost uh, afectate sau dărâmate, 46 din, 2000, din 219. De asemenea, au existat consecințe asupra țărilor vecine, Liban, uh, Iordania, acestea suferă o povară uh, dură dintotdeauna în ceea ce privește palestin, uh, refugiații palestinieni, dar acum se adaugă și cei sirieni. Subliniez că comunitățile de refugiați palestinieni din Orientul Mijlociu suferă de pe urma unei crize a protecției. Uh, există o prăpastie crescând, uh, se simt din ce în ce mai deziluzionați, mai vulnerabili, se simt abandonați, uitați în uh, contextul uh, mai larg de la nivel mondial. Agenția noastră, în mai, va reflecta asupra faptului că operăm de 65 de ani și pot să vă spun că 65 de ani de activitatea agenției noastre înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, am găsit căi să oferim asistență bună și servicii utile unor comunități de refugiați destul de mari. Însă înseamnă în același timp că atunci când nu se abordează subiecte la nivel politic și nu se găsesc soluții politice, atunci, până la urmă, rezultatul este 65 de, de ani de activitate a unei astfel de agenții. Nu se plănuise niciodată să avem atâta timp activitate și, având în vedere că nu se întrevede o soluție politică, este foarte probabil să continuăm să uh, avem activitate. Eu m-am alăturat agenției numai în urmă cu 11 luni și aș dori să vă împărtășesc prime impresii uh, care m-au frapat venind de la Crucea Roșie și lucrând în zone de conflict timp de 20 de ani. Agenția noastră este o agenție remarcabilă prin faptul că este o combinație de operațiuni umanitare de urgență, dar și în același timp um, activități de dezvoltare pe termen lung și pot să vă spun că um, realizările agenției noastre în ceea ce privește dezvoltarea este, sunt uh, printre cele mai remarcabile. În mod clar avem programe, indicatori și rezultate în ceea ce privește sănătatea um, în uh, domeniul, în Orientul Mijlociu. Am contribuit la dezvoltarea de capital uman a generații întregi cu care mă întâlnesc peste tot unde merg trebuie să nu uităm că există două părți ale două fațete ale monedei uh, în Palestina. Nu este vorba numai de uh, statutul de victimă. Este vorba și de toate realizările palestinienilor prin uh, dedicația lor față de educație, atât prin intermediul agenției noastre, dar nu numai. Apoi, este foarte clar că ne confruntăm cu multe provocări. Realizările pe care le-am obținut în educație și în sănătate sunt reversibile. Când există atât de mult conflict în jurul nostru cu Siria, când avem blocada din Gaza și ocupația pe care tocmai am descris-o, ei bine, apare un moment în care uh, tot ceea ce am realizat în educație și sănătate poate fi distrus. Noi facem tot ce putem pentru a permite acces la educație în uh, să oferim acces refugiaților palestinieni, uh, însă pot să vă spun că am pierdut 14 colegi în Siria de la începutul conflictului, 25 sunt fie uh, ostateci sau dispăruți. Am pierdut un coleg și în fâșia Gaza anul trecut în conflict este prețul pe care îl plătim pentru activități uh, desfășurate în astfel de circunstanțe. De asemenea, alte provocări. Cheltuielile noastre anuale pentru educație, sănătate și alte nevoi ale refugiaților palestinieni sunt de aproximativ 1,2-1,3 miliarde de dolari americani. Este o sumă considerabilă ce trebuie mobilizată și, din nou, dați-mi voie să vă spun că suntem foarte recunoscători Uh, Uniunii Europene și statelor membre pentru faptul că împreună um, constituie uh, cea mai mare contribuție la activitatea agenției noastre. Și cred că oferim și o oarecare vizibilitate, uh, facem eforturi în acest sens, pentru că este important să vedeți ce obținem împreună în acest domeniu. În același timp, Uh, avem și unele lipsuri cu care ne confruntăm și pot să vă subliniez un lipsă destul de durer, o lipsă destul de dureroasă. În urmă, la patru luni după conferința de la Cairo, a trebuit să ne întrerupem uh, pro, programul de uh, reconstrucție și oferire de adăpost pentru că nu mai aveam fonduri. Fondurile principale veneau de la Germania și Arabia Saudită și la un moment dat n-au mai venit. Și acum trebuie să găsim mai multe fonduri pentru aceste reparații, pentru acest program, pentru că s-au întrerupt fondurile. În același timp, încercăm să ne concentrăm pe stabilitate, securitate, dar și imigrație. Numărul refugiaților palestinieni din Siria care părăsesc Siria și încearcă să ajungă altundeva, mai ales în Europa, este din ce în ce mai mare. Sunt oameni și din Gaza, Um, persoane mândre, care în mod normal n-ar vrea să plece, care acum se gândesc să plece și să caute alternative. Deci lipsa de asistență, de angajament la nivel uh, economic, dar și politic, are consecințe directe asupra celor de la fața locului. O ultimă idee. Doresc să fac apel pentru un angajament continuu al Uniunii Europene. Dați-mi voie să explic unde consider eu că este cel mai important să existe acest angajament. În primul rând, un angajament diplomatic și politic, o implicare diplomatică și uh, politică. Pot să vă spun că pentru o agenție cum este a noastră nu este nimic mai important în ziua de astăzi decât să existe o implicare politică, un angajament politic pentru a aborda cauzele uh, care duc la această situație. Acest angajament, această implicare are loc prin intermediul unui dialog cu dumneavoastră, cu părțile de la fața locului. Dumneavoastră aveți acces la toate uh, părțile de la fața locului și aici Uniunea Europeană poate juca un rol foarte important. De asemenea, aveți oportunitatea de a vizita regiunea. Știu că de mai multe ori ați profitat de pe urma acestor oportunități Agenția noastră întotdeauna este uh, fericită și mulțumită să o poată asista la fața locului. De asemenea, am fost uh, cât se poate de recunoscător pentru decizia doamnei vicepreședinte Mogherini de a călători în regiune ca o primă deplasare în, în calitatea sa de înalt reprezentant. A fost un mesaj foarte important uh, transmis în această regiune. De asemenea, fac apel la dumneavoastră să continuați să sprijiniți agenția noastră um, ca pe o agenție. Uh, de multe ori um, aud uh, spunându-se, au trecut 65 de ani, nu putem să trecem mai departe. Nu putem, pentru că nu este vorba despre noi, despre agenția noastră, este vorba de regiune, despre pace, despre coexistența între oameni. Iar la ora actuală noi suntem uh, actori fiabili la fața locului care pot oferi servicii cheie unor comunități vulnerabile. Obiectivul nostru nu este să fim acolo pentru totdeauna, dar este nevoie de o soluție pe termen lung. Așadar, implicare politică, sprijin instituțional pentru agenția noastră și pentru activitatea noastră, atât din punct de vedere politic, cât și de, din punct de vedere financiar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Gracias. Eh, dos, dos cosas. Primero. Mulțumesc, spre doamna Valenciano. În primul rând, revenind la um, asasinatul din Rusia. Trebuie să spunem foarte clar la AFET că vrem să aibă loc o anchetă eficientă, fiindcă multe asasinat, multe morți suspecte ale, opoz- ale opozanților regimului de la Kremlin au rămas neanchetate trebuie, sau rămas fără răspuns. Trebuie să subliniem faptul că dorim o anchetă eficientă eficientă, cu rezultate. Dați-mi voi să gândesc cu voce tare, fiindcă, ex- fiindcă vizitatorul nostru ne-a explicat multe lucruri și am, ne-am deplasat uh, la fața locului și cunoaștem starea de sufocare uh, socială, economică și culturală, dar uh, știm că Uniunea Europeană finanțează proiecte de reconstrucție reconstrucție în Sfâșia Gaza, spitale. Noi finanțăm uh, UNRWA mai puțin decât nu atât cât am trebuit, dar alocăm din ce în ce mai multe fonduri acestei zone. Uniunea Europeană își aduce contribuția la menținerea status quo-ului, după părerea mea, indiferent câți bani trimitem, câte fonduri trimitem. Politica israeliană distruge tot ce finanțăm, iar noi mm, facem decât să finanțăm din nou, să, să refacem toate din ruine. Este, cred că trebuie, este clar că trebuie să-i ajutăm pe palestinienii de la fața locului care se confruntă cu situația pe care a descris-o, dar vreau să vă întreb ce am putea să facem mai departe, care este următorul pas, cum putem să înregistrăm progres în această, în această situație în care noi, de fapt, suntem complice. Da, într-adevăr, noi răutățim lucrurile, fiindcă uh, Uh, fiindcă, durează de, fiindcă durează de atât de mulți ani și vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați. Uh, multe felicitări și vă respect pentru ce faceți. Ja, dankjewel, uh, eh, meneer de voorzitter. Ook zoals uh, de vorige spreekster wil ik eigenlijk... Uh... Doamne mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și antevorbitoarea mea, vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, domnule președinte, și uh, invitatului nostru. Și vreau să vă mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-a dat privind asasinatul lui Boris Nemtsov. Boris Nemtsov a fost omorât pentru că lupta pentru democrație. Vreau să vă spun în numele grupului ALDE că grupul nostru în această comisie va sprijini uh, solicitarea unei anchete independente și amănunțite. Noi trebuie să neapărat să transmitem mesajul că vrem să se obțină răspunsuri. Acum să ne întoarcem la prezentarea oaspetului, oaspetului nostru. 65 de ani de implicare activă și mulțumesc din suflet pentru activitatea deloc ușoară pe care o desfășoară de cele mai multe ori în situații extrem de dificile. Agenția dumneavoastră a pierdut un număr mare de personal și Vreau să vă mulțumesc de la, la comisia noastră pentru, tot, pentru toate persoanele de pe teren, de la fața locului, care lucrează în condiții atât de grele pentru a ajuta pe refugiați. Am vizitat Israelul și Vâșia Gaza de ani de zile și, în, și niciodată nu poți uita ce, ce vezi stând în fața acelui zid, vezi casele, copii care, care trăiesc și cresc în aceste condiții și uh, Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că ajungem la o soluție politică pe viitor și că reușim să mergem mai departe. În dosar faceți referire la un lucru pe care nu l-ați ridicat aici. Este vorba despre egalitatea între sex, acest lucru fiind un element extrem de important. Vreau să vă mulțumesc pentru această observație în documentul scris. Vreau să vă întreb ce am putea face noi mai mult la comisia noastră pentru a ne asigura că se face ceva în ceea ce privește calitatea între sexe, fiindcă știm că femeile în taberele de refugiați duc o viață foarte grea le este greu să supraviețească și este important să se pune accentul pe egalitatea între sexe. Trebuie să se facă mai mult aici. Vă întreb ce părere aveți, care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește o soluție politică. Care ar putea fi această soluție politică? Poate că se depășește aici se depășesc aici competențele dumneavoastră, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce soluție politică uh, credeți că ar putea exista? President, uh, thank you, and I uh, very grateful that. Domnul Smith, uh, mulțumesc foarte mult, domnul președinte, mulțumesc uh, invitatorului nostru pentru informațiile oferite în ceea ce privește ce se întâmplă la fața locului. Vă înțeleg uh, frustrarea și și mânia și vă mulțumesc foarte mult că ne mențineți informați în ceea ce privește situația pe teren și sprijin solicitarea dumneavoastră de a rămâne implicați noi în Uniunea Europeană rădăcinile acestei situații se găsesc în uh, istoria imperială, iar eu ca, mem- ca membru britanic în Parlamentul European sunt conștient că ceea ce, ceea ce se întâmplă la ora actuală are cauza la nivelul imperialismului pe care îl cunoaștem, vorbeați despre uh, refugiați în număr de 5 milioane, 8 milioane, uh, populația Scoției până la urmă. Deci situația este de amploare, iar uh, s-a spus, uh, a spus um, șeful opoziției siriene că disperarea uh, naște radicalism, iar situația status quo-ului va fi mult mai, va avea implicații mult mai mari la nivel internațional. Trebuie să rămânem implicați. Când în ceea ce privește UNRWA, aș vrea să fiți mai implicați la nivelul cauzelor mai mult decât la nivelul consecințelor în, tot timpul în relațiile mele cu UNRWA observ acest lucru. Iar am întreb, eu am o întrebare cu privire la Israel. Israelul este o democrație, acolo există forța ale dialogului și progresului. Situația la nivel societății este complexă, este Israelul o, o democrație așa cum Siria nu este, fiindcă există parteneri care nu putem discuta, pe care nu-i putem sprijini deloc, iar noi trebuie să ne menținem, val, să, ne, să ne respectăm valorile noastre europene. Eu sunt deschis dialogului. Uh, nu cred că există doar două părți implicate în această discuție, ci mult mai multe. Și nu vreau să fiu precum până, uh, să, uh, să fiu lipsit de obiectivitate, dar Cred că, se, că discuțiile se întâmplă la, în, două, în două lumi paralele la nivelul uh, negocierilor și la nivelul și pe teren, uh, iar uh, pe mine mă, mă surprinde formularea dumneavoastră de populații care locuiesc separat, care sunt despărțite și pentru mine acest lucru înseamnă că uh, că dialogul la nivel internațional este lipsit de rost, dacă aceasta este situația pe teren. Mă interesează părerea dumneavoastră ca observator nepărtinitor. Vreau să vă întreb cum uh, poate face presiune UE asupra Israelului pentru a începe negocieri de însemnătate care să schimbe situația pe teren, fiindcă am avut suficiente întâlniri și dialoguri care nu au dus nicăieri. Uh, se vorbește despre suspendarea acordului de asociere, despre etichetarea produselor și limitarea participării la Orizont 2020. Există deci modalități de a ne putea de a, ne, de a face presiune asupra Israelului și poate ar fi încununată de succes. Ce sfaturi ne dați dumneavoastră în ceea ce privește acțiunile pe care le putem lua noi pentru a aduce Israel la masa, nego- la masa negocierilor și pentru a se schimba situația pe pământ, fiindcă, pe teren. Și sunt de acord cu dumneavoastră că eh, fondurile nu vor fi suficiente la, pentru UNRWA pentru a-i permite să creeze o, să resoluționeze situația politică dacă lucrurile rămân așa. Mulțumesc, uh, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc oaspetelui nostru pentru prezentare și pentru că este alături de noi astăzi. Eu uh, mă bucur foarte mult că Uniunea Europeană este principalul donator pentru UNRWA și sper că banii pe care vi dăm, uh, că vom putea spori fondurile pe care le putem oferi. Dar vreau să revin la ce s-a spus mai devreme. Așa cum se întâmplă adesea, noi uh, suntem supuși um, în unor întrebări din partea altor comisii, din partea opiniei publice, societății civile. Vreau să vă întreb dacă există garanții că aceste fonduri nu sunt folosiți se, nu sunt uh, folosite abuziv, că nu sunt deturnate fondurile pentru activități extremiste. Cum vă asigurați că banii ajung acolo unde trebuie? Cum ne asigurăm că că banii nu ajung în mâinile cui nu trebuie? Sunt uh, într totul de acord cu ce a spus la început când vorbeați despre despre lipsa unui viitor uh, pentru generațiile viitoare. Iar aici avem, uh, ne confruntăm cu riscul unei radica, radicalizări pe, la nivelul generațiilor viitoare, ceea ce prive, fiindcă acești tineri nu, nu consideră că au nicio posibilitate pentru viitor, că nu-și pot clădi un viitor. Acest lucru este foarte important, iar aici vreau să, vreau să vă adresez o întrebare. Nu există riscul ca acest conflict de uh, la care au evoluat în ultimii 10 ani ca și nu mai este un război între partea ocupată și între ocup, ocupare și uh, și partea ocupată și este un, o ciocnire a civilizațiilor. Care va fi impactul politic atunci? Vreau să vă întreb. Iar în ceea ce privește soluțiile, vreau să vă întreb dacă nu am putea să ne aplicăm mai mult asupra unei chestiuni care a fost ridicată în timpul negocierilor este vorba despre blocada aeroportului în Fâșia Gaza. Trebuie să se deschidă Fâșia Gaza către, către restul lumii pentru a putea stabili legături cu, la nivel internațional pentru a pune capăt acestei mentalități de asediu. Cum, ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta la gestionarea frontierelor, pentru a putea da celor care locuiesc acolo acces la uh, lumea din afară, menținând în egală măsură siguranța și securitatea Israelului. Ați vorbit despre Siria și cea mai recentă catastrofă care a pus gaz pe foc în Liban, Turcia, Iordania. Care este echilibrul puterii în această zonă, mai ales în ceea ce privește Turcia? Uneori glasul Turcii nu se știe în ce direcție se îndreaptă, mai ales la nivelul refugiaților. Nu se vorba despre, despre refugiați palestinieni, se vorba și despre refugiați sirieni. Există probleme acolo între, cu legături între refugiați și grupuri extremiste. Vreau să vă mulțumesc că dată în mod public și oficial pentru activitatea dumneavoastră și pentru tot tot personalul dumneavoastră de la UNRWA și toți voluntarii care lucrează cu dumneavoastră, fiindcă contribuția lor este ex- extraordinară și au vărsat propriul sânge pentru a sprijini în continuare poporul palestinian. Și nu sunt singurul care, cred eu, este de acord uh, că trebuie să vă uh, omagiem pentru activitatea pe care o desfășoară UNRWA. Mulțumesc, îmi cer scuze că sunt răgușit. Domnule uh, Brock, uh, sunt răcit, nu am vocea asta fiindcă aș fi băut prea mult aseară. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru descrierea foarte detaliată pe care ne-ați dat-o la nivel de statistici și cifre. Vreau să vă adresez două întrebări. În primul rând, vreau să... Ați vorbit despre Guvernul Consensului Național. De ce domeniu vă referiți? Eu am vizitat Palestina și Israelul în uh, luna noiembrie și decembrie și ni s-a spus că Hamas a instituit o blocadă în ceea ce privește materialele de construcție în Gaza. Dar vă să ne spuneți dacă s-a schimbat situația. Și ce s-a întâmplat cu acest guvern al Consensului Național care uh, a fost prezent numai pe hârtie și nu în realitate și ce înseamnă pentru activitatea dumneavoastră. Ați vorbit despre conferința de la Cairo. Aveți Aveți statistici în legătură cu această conferință și Ați vorbit despre importanța implicării diplomatice și a dialogului la, de pe teren Însă nu este ușor la, pentru noi să ne depasăm în Gaza. Am avut o uh, discuție de la SID cu biroul de externe, cu președintele și a, noi ca parlamentari nu avem, A, nu, nu, nu este ușor să, să călătorim în Gaza. Se pot schimba lucrurile, fiindcă asta ar fi extrem de important. Este important pentru Parlamentul European să trimită persoane la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult. Euh, trois remarques. Mulțumesc. În primul rând, domnul Schaffhauser, mulțumesc că uh, nu vreau să vă pun sub întrebări capacitățile de gestiune, dar vreau să vă întreb uh, de ce statele arabe nu își aduc mai multă contribuție la dezvoltarea acestei regiuni, dat fiind uh, decalajul uh, despre care ați vorbit dumneavoastră, le-ați solicitat ajutorul și vreau să vă întreb dacă, care a fost răspunsul lor, dacă au răspuns favorabil. Apoi, în ceea ce privește condiționalitățile, eu sunt uh, tot timpul foarte atent în ceea ce privește folosirea acestui termen. Dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că principala îngrijorare a Hamasului și a Fatah o reprezintă dezvoltarea statului de drept, democrația uh, sau lupta cu Israelul. Asta este întrebarea mea. Care este principala grijă a Fatah și Hamas? Dezvoltarea democrației sau lupta cu Israelul? Și în al treilea rând, dumneavoastră uh, înlocuiți cumva guvernul uh, care este incapabil să răspundă situației. Credeți că, că faceți bine? Asta sunt cele trei întrebări, observații și vă rog să-mi răspundeți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, uh, spre domnul Can, uh, mulțumesc ascultătorului nostru și vă felicit dumneavoastră și agenției unora pentru activitatea pe care o desfășurați uh, într-o situație deloc ușoară, nu numai din punct de vedere financiar. E o situație îngrozitoare, extrem de tristă, iar suferința palestinienilor, uh, din păcate, se pare că se înrăutățește de la o zi la alta. 42% din israelieni nu au întâlnit niciodată un, un palestinian. Mi se pare îngrijorător acest lucru. Iar în lumea trage în nădejde că va exista o soluție pașnică pentru palestinieni și pentru izraelieni, pentru a exista două state în momentul în care statisticile arată că 42% din izraelieni nu au întâlnit niciodată un palestinian, acesta este un teren propice fricii și demonizării celuilalt. Da, cu toții dorim mai multă implicare, mai ales din partea Uniunii Europene. Am dorit ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în ceea ce privește găsirea unei soluții pașnice. Uh, nu putem să lăsăm totul pe mâna SUA, Statelor Unite ale Americii, a care credibilitate este pusă sub semnul întrebării. Ar fi cu cât avem mai mulți actori implicați la nivel internațional, cu atât avem mai multe șanse de succes. Aș vrea să știu, dumneavoastră, când analizați aceste statistici îngrozitoare, ce părere aveți acest blocaj care sugrumă fâșia Gaza și transformă într-o închisoare deschisă. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest blocaj și ce Ehm, ce am câștigat dacă s-ar soluționa conflictul palestino-israelo-palestinian în ceea ce privește combaterea extremismului la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult ehm, membrilor Parlamentului European pentru aceste întrebări. Domn, domnule Valenciano, vreau să vă răspund dumneavoastră în ceea ce privește modul în care se sprijină sistemul până la urmă și statul voul și înainte de convenția de la Cairo s-a discutat foarte mult acest subiect se întreba participanții de la Cairo dacă, dacă are rost să investim în Gaza, dat fiind că există aceste cicluri de distrugere, reconstrucție și despre care a vorbit și secretarul general al ONU de mai multe ori uh, Adică ați întrebat dacă nu cumva prin finanțarea noastră menținem status quo menținem această situație nefastă. Și vreau să vă spun foarte clar că reprezentanții țărilor care, care se confruntau cu această dilemă erau uh, reticenți să investească în Gaza și ne confruntăm încă cu această situație. Foarte mulți sunt uh, reticenți, că nu bagă bani în Gaza din, această, din acest motiv. Iar eu le răspund lor, nu putem, statele, țările nu și pot permite să să, să nu ofere asistență umanitară și uh, fonduri de reconstrucție în Gaza și în același timp nici să nu se implice în negocieri la nivel politic. Dacă se hotărăște, dacă hotărăște un guvern că nu vrem să, să dăm fonduri uh, pentru fâșia Gaza, atunci implicați-vă activ pe front, frontul politic și nu uh, spun eu că am soluția la, la problema politică, dar nu putem să nu facem nimic nici pe un plan, nici pe celălalt. Fiindcă atunci populația din Gaza uh, nu mai are niciun fel de șansă, nici la nivel politic. Asta, asta își doresc și ei, să se găsesc o soluție la nivel politic sau cel puțin să poată să facă față nevoilor de zi cu zi. Dacă stăm cu, dacă nu facem nimic pe niciun plan, atunci eh, nu facem decât să să adâncim status quo. M-ați întrebat care ar fi pașii de urmat. Eu cred cu tărie că după conflictul din Gaza și s-au, s-au repetat aceste declarații, inclusiv din partea Uniunii Europene, inclusiv, inclusiv din, în fața uh, vicepreședintelui Mogherini la conferința de la Cairo, este, arată că nu ar trebui să permitem uh, Gazei să se întoarcă uh, pe uh, situații dinainte de blocaj și trebuie să se facă față situației, trebuie să se abordeze situația la nivel politic, iar UNRWA, UNRWA nu este o agenție care, ale care competențe intră și rol politic, dar suntem într-o poziție perfectă pentru a constata consecințele lipsei de progres la nivel politic. Asta constatăm zilnic și asta constatăm în mod tragic în uh, ochii familiilor care nu mai, nu mai au nicio nădejde pentru viitor. Iată de ce părerea noastră este că e nevoie de inițiativă. În, uh, la nivel politic e nevoie de inițiative din partea un, multor actori, dar, dar dat în contextul de instabilitate din Orientul Mijlociu, cred că, dacă permite să spun așa, a devenit această problemă una intim europeană, fiindcă se pune problema drepturilor omului care stă la baza proiectului european unde se recunoaște importanța demnității umane și faptul că securitatea într-o regiune nu se poate clădi pe negarea demnității unei comunități, dar se pun și probleme din ceea ce privește securitatea și stabilitatea, iar acestea se pot îmbina foarte bine la nivel conceptual și analitic și cred că ar duce la un accent mai puternic pus pe un viitor diferit. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile privind uh, impactul fiind uh, securitatea personalului nostru. Vă mulțumim că ați recunoscut curajul lor și implicațiile activităților. 30 de mii, avem 30 de mii de persoane care lucrează în regiune la UNRWA. Suntem foarte răspândiți pe teren și eu am de 20 de ani lucrez în zone de conflict și vreau să vă spun că nu cunosc nicio altă agenție și am uh, lucrat la Comitetul Internațional al Crucii Roșii, uh, care a rămas uh, perioade îndelungate în zone de conflict și nu mai știu altă agenție care să fi pierdut 10, 11 uh, um, oameni în Gaza și 14 în, uh, în Israel și să rămână acolo. Dar vreau să nu mă laud, dar vreau să vă spun ce înseamnă aceste riscuri pentru colegii mei care când plecau de acasă se ducă la serviciu, nu știau dacă se vor mai găsi casa când se vor întoarce seara și se duceau la adăposturi, la clinici, la școli pentru a ajuta pe ceilalți. Într-adevăr, este un gest de mare curaj și mulțumesc că ați pus accentul pe egalitatea între sexe filosofia, filosofia UNRWA se bazează pe acest principiu, printre altele, încă de la început și este foarte important acest lucru, fiindcă știți mulți modul în care s-au implicat țările noastre în Afganistan și nu numai pentru a asigura egalitatea între sex la nivelul învățământului și nu numai. UNRWA este organizată în mod structural și dintre cele 480.000 de eh, elevi din școlile noastre există un echilibru între sexe dar uh, ce se întâmplă cu, cu fetele după ce termină școala? Aici apar problemele, iar aici mediul politic poate submina potențialul fetelor tinere și în ceea ce privește obținerea, desfășurarea, începerea unei cariere, și mm, ingineri, doctori, profesori și așa mai departe, ce se spune în fiecare zi la școală. Și asta este un element foarte important. M-ați întrebat care ar fi soluția politică din punctul nostru de vedere. E bine, aici am ajuns uh, la... Aici ne-am, ne-am găsit limitele, fiindcă noi nu putem să formulăm o soluție politică, dar vreau să vă, întreb, să vă pun o întrebare. Și pe baza multor, multor ani de experiență din zone de conflict, întrebați-vă care este costul uh, nesoluționării acestei crize în următorii 10 ani? Aceasta este întrebarea care se pune. Întrebarea nu este doar care este soluția, ci care este costul negăsirii unei soluții. Cunoașteți un conflict din ultimii ani, vă puteți gândi la un conflict unde lipsa de soluție politică a dus la mai puțină radicalizare? Nu există oare un astfel de exemplu? Situație unde o situație care nu a fost gestionată la nivel politic a dus la mai puțină radicalizare? mânia și frustrarea crescânde duc la radicalizare sporită și costul neimplicării este foarte ridicat. Era aici, eh, este vorba și despre alte întrebări adresate, indignarea pe care o simțim, nu numai fiindcă suntem de o parte sau de alta în acest conflict, ci fiindcă ne îngrijorează ce, negăsirea unei soluții în termen de ce va însemna acest lucru pe viitor. Iată de ce eh, în curând vom ajunge la 65 de ani de activitate și trebuie să uh, ne gândim foarte mult la acest lucru. Da, trebuie să, se, să, vor, să vorbim răspicat la... Anul trecut am încercat să facem acest lucru în ceea ce este conflictul din Gaza, fiindcă eu sunt convins, eu nu sunt convins că indiferent cât uh, de bine îți faci activitatea la nivel umanitar, indiferent cât de eficient ești la nivel de uh, asistență pentru dezvoltare, nu există fonduri suficiente care să compenseze negarea demnității și drepturilor omului, nu numai pentru palestinieni, ci pentru orice comunitate din lume și, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm pe furnizarea de servicii, acesta este mandatul nostru. În egală măsură, însă, trebuie să uh, avem o poziție clară în ceea ce privește această negare, încălcarea drepturilor pentru uh, populația palestiniene și noi nu suntem cei care, dăm, care vom da o soluție politică, fiindcă nu ne depășește mandatul acest lucru, dar este foarte important să existe această implicare și dialogul care sunt necesare, iar uh, e nevoie de evaluarea riscurilor, dacă, dacă îmi permiteți să fac această analogie dumneavoastră. Aici sunteți un exemplu viu a uh, ceea ce se poate face în momentul în care atitudinile sceptice sunt înfrânte întâlnesc cu multă lume, cu mulți sceptici în ceea ce privește pacea din Orientul Mijlociu și da, înțelegem de unde vine acest scepticism într-o mare parte, dar eh, scepticismul în ceea, ce, în ceea ce privește pacea din Orientul Mijlociu înseamnă că s-au depus armele. Și de ce se, de ce se renunță, de ce se depun armele? Fiindcă este ușor să fii sceptic în ceea, în ceea ce privește pacea. Câți au în 46-47 erau sceptici în ceea ce privește pacea în Europa? Câți eh, ar fi s-ar fi ridicat de și ar fi spus, da, vedem un viitor în care vor exista parlamente în Europa și instituții comune europene. Astăzi mi se pare de la sine înțeles acest lucru. Ca elvețian, poate n-ar trebui să pun prea mult punctul pe accentul pe acest punct, dar mulți consideră de la sine înțeles aceste instituții. Și totuși au fost clădite pe o Europa dezbinată în, în toate sensurile. De ce să n-ar putea să se întâmple același lucru cu prin voință politică și în Orientul Mijlociu? Se poate face acest lucru dacă se depune efort și energie și nu este ceva necesar pentru regiune și pentru lumea întreagă. Noi considerăm, noi considerăm că aceasta este calea de urmat. Domnule Castiano, ați uh, întrebat ce garanții avem pentru, fina, pentru în ceea ce privește faptul că finanțarea ajunge acolo unde trebuie. Haideți să ne gândim la gaz. Avem 12.500 uh, de persoane acolo și uh, una dintre principalele puncte forte ale unora este că nu avem parteneri. Nu avem parteneri. Noi nu avem un contact direct cu comunitatea, ceea ce mi se pare foarte important. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu de o discuție pe care am avut la sfârșitul uh, conflictului din Gaza cu soldații israelieni, cu armata israeliană. Pentru mine, dialogul cu Israelul este o componentă de bază, este extrem de important. Uh, și se desfășoară în mod regulat. Avem un angajament foarte puternic cu, cu Serviciul de de Afaceri Externe și, da, nu suntem tot timpul pe aceeași lungime de undă, sigur, dar asta înseamnă dialog, înseamnă implicare în discuție și asta, este, asta înseamnă implicare pentru mine. Iar la, la sfârșitul conflictului am întrebat dacă există, dacă dacă cimentul pe care l-am adus noi uh, pentru, pentru reconstrucție din Gaza înainte de conflict a ajuns în uh, vreunul dintre a, să, să fie folosit pentru tunelurile care au fost construite, iar răspunsul a fost clar, nu. Nu există niciun, nicio dovadă în acest sens. Nu există nicio dovadă că materialele de construcție pe care le-am adus noi au fost folosite pentru construirea de tuneluri. Iar în ciuda uh, dezacordurilor pe care le are Israelul cu noi, chiar dacă nu suntem de acord cu ce facem și cu ce spunem întotdeauna, se recunoaște faptul, se recunoaște activitatea UNRWA și modul în care, în care supraveghem noi și controlăm noi fondurile dumneavoastră și în, pe teren și modul în care încercăm să ne asigurăm că nu vor fi deturnate aceste fonduri. Da, într-adevăr, radicalizarea posibilitatea de radicalizare în, pe viitor, da, este o problemă. Tinerii din uh, tabere de refugiați din uh, Liban, care au fost distruse și în uh, fâșia Gaza, acești tineri nu au perspective pentru viitor și, da, radicalizarea ar putea să fie atractivă din cauza sentimentelor de mânie și de uh, indignare, iar uh, investițiile pe care le-am făcut în învățământ reprezintă o chestiune extrem de importantă aici. Deocamdată refugiații uh, sirieni nu au acces la um, educație. Unora a găsit o posibilitate în ultimii 10 de ani de a se asigura că învățământul să la baza tuturor acțiunilor noastre, iar în momentul în care dai tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, de a învăța uh, lucruri și de a se deschide către viitor, aceasta este o investiție foarte valoroase, iar dacă ne dați, să ne dați această posibilitate financiară, e nevoie de mai mult, bineînțeles, dar nu să ne dați această posibilitate financiară care este extrem de importantă pentru regiune. Dar vă spun încă o dată, dacă tinerii care trec prin școlile, școlile noastre, uh, după ce ies din școală, nu au unde să lucreze, nu au un loc de muncă, atunci, într-adevăr, ne vom confrunta cu o situație foarte grea și la asta trebuie să ne gândim. Cred că este o, o problemă mai mare în ceea ce privește ocuparea și blocada. Uh, iar eu um, mă concentrez mai mult asupra chestiunilor legate de drepturile omului, drepturile palestin, refugiaților palestinieni, drepturile generale, drepturile omului și uh, drepturile conformitate cu dreptul internațional uh, umanitar. Aceasta este prioritatea care ne ghidează pe noi. S-a vorbit despre blocade și rolul Hamasului în ceea ce privește reconstrucția. Este limpede că uh, Există mai multe elemente care intră în joc aici, de la începerea conflictului în ceea ce privește întârzierea procesului de reconstrucție. Acest vid de guvernanță, de pildă, este unul dintre ele și faptul că nu există cooperare strânsă necesară între autoritățile de la Ramala și Guvernul de Consens Național și, și Hamas în fața locului, cred că se intră uh, prea mult în, în fără să intru prea mult în detalii, aceasta este o problemă. Altă problemă este, este finanțarea, care a jucat un rol într-adevăr și mecanismul care a fost pus pe picioare pentru importul de material de construcții a demarat foarte încet, din păcate, dar acum lucrurile se redresează și sperăm să se înregistreze progres în această zonă, cu toate că că situația este delicată, ne-ați cerut uh, cifre și statistice ceea ce privește Cairo. Noi uh, am, uh, pentru, la conferința de, de la Cairo, pentru partea de reconstrucție și reparații ale adăposturilor și chirii, am trimis 720 de milioane de dolari americani. Astăzi avem uh, un angajament de 75 de milioane de dolari, de care 125 din conturile noastre și 100 au fost deja cheltuite iar toți banii pe care îi aveam pentru reparațiile adăpostului au fost cheltuiți. Uh, toți banii pe care primim sunt cheltuiți imediat. Din fericire am avut uh, și noi contribuții financiare și sperăm să mai putem trimite bani, însă avem deja o, o, o această diferență între 175 milioane și 125. Aceasta este uh, dorința noastră ca țările care și-au făcut angajamente financiare trebuie să le pună în aplicare și sperăm să putem face și noi acest lucru. Iar în ceea ce privește greutățile uh, cu care ne confruntăm în ceea ce este vizitele parlamentarilor în această în regiune, da, am, uh, am auzit uh, ce se întâmplă, nu avem poate o soluție pentru vizitele dumneavoastră, dar dacă puteți vizita, noi suntem acolo pentru a vă înlesni vizitele. Au existat foarte multe vizite la nivel, vizite, pardon, la nivel uh, ministerial și doamna Margherini dar cred că este extrem de important pentru dumneavoastră să fiți la, la fața locului și să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo și să fiți implicați cu toți actorii, cu Israel, uh, Palestina și, uh, și a Gaza. S-a adresat o întrebare cu privire la contribuțiile Contribuțiile statelor, contribuția statelor arabe deci cheltuielile de 1,2-1,3 miliarde de miliarde, principalul este SUA, eh, al doilea este Uniunea Europeană și apoi vin eh, alte națiuni eh, cum ar fi Japonia, Arabia Saudită este cel al treilea donator și s-a spus de-a lungul timpului că țările arabe, țările din Golf trebuie să-și aducă o contribuție mai mare. Se întâmplă asta acum. Bine, nu la nivelul uh, angajamentelor acestor țări, mai ales pe la nivelul bugetului general, acolo angajamentele sunt mult mai mari, dar faptul că Arabia Saudită este cel de-al treilea donator ca cel de-al treilea donator este extrem de important. Apoi uh, ați uh, adresat o întrebare cu privire la condiționalitate care este obiectivul Hamas și Fatah? Este dezvoltarea lor. sau să se lupte cu Israel? Da, este o întrebare politică. Aici este un teren politic unde se poate discuta la sfârșit. Este clar că în momentul în care avem o populație care a fost care este sub ocupație de 50 de ani, Uh, relația acelei populații cu ocupația este un element extrem de important și modul în care este, sunt influențați uh, reprezentanții politicii armatei, nu pot să vă spun eu, dar din perspectiva Uniunii Europene, noi înțelegem foarte bine ce a însemnat uh, crearea statului israelian și ceea ce, ceea ce a însemnat pentru cetățenii israelieni nevoia de a se simți în siguranță acolo, mai ales după ce s-a întâmplat uh, în cel de-al doilea război mondial. Cu toți înțelegem foarte clar uh, profunzimea acestor aceste situații și nevoia Israelului de a exista și nu numai de a exista în siguranță, dar de dacă costul este demnitatea și identitatea unei întregi comunități și capacitatea de a-și crea și defini propriul viitor, atunci uh, cred că asta este o problemă gravă pe care o analizăm în ceea ce privește impactul uman asupra comunității și în afacerile politic. Ați vorbit despre faptul că noi ne substituim uh, instituțiilor de stat. Uh, ce vreau să vă spun este că s-a creat, UNRWA s-a creat pentru a oferi sprijin uh, refugiaților palestinieni în primii ani, fiindcă ideea era atunci că se vor întoarce oamenii acasă, că se va găsi o soluție, iar UNRWA va fi desfințată rapid. Dar nu s-a întâmplat așa, iar unul dintre, una dintre evoluțiile importante a fost uh, aceea că UNRWA a înțeles și prin adunarea generală ONU au înțeles și statele acest lucru, că vom schimba mandatul pentru a fi implicați în furnizarea de servicii și nu uh, pentru a repeta acțiuni de ajutor și pentru a investi în dezvoltarea de um, umanitară și aceasta este o investiție în ceea ce privește și de capital uman și fiindcă aceasta este o investiție pentru viitor, este vorba de, de oameni de tineri care au uh, trecut prin sistemul de învățământ și care sunt gata să pună umărul la dezvoltarea regiunii. Iar asta nu înseamnă că noi ne substituim instituțiilor de stat, fiindcă statele din regiune nu sunt pregătite să preia uh, această sarcină în ceea ce privește livrarea de servicii refugiaților libanezi, nu sunt gata să facă acest lucru, fiindcă și nici, uh, nici Iordania și Iordania are foarte mult de lucru cu refugiații sirieni, deci trebuie să ne gândim mai mult la uh, ce înseamnă posibilitatea de a avea o a doua comunitate de refugiați în regiune, ce impact sirienii și uh, care va fi impactul acestei realități. vă dau un exemplu. Dacă Elveția ar fi Liban, să zicem, acum uh, am avea 3 milioane de refugiați din Austria, Germania, Franța și Italia, să zicem. Să zicem, cu asta se confruntă Libanul ca să înțelegeți procentual ce se întâmplă. În uh, Elveția avem dezbateri uh, flăcărate când uh, vin 500 de refugiați. Nu cred că sunt, e singura țară unde se întâmplă acest lucru. Deci sosesc 500 de refugiați și avem o mare dezbatere. Libanul se confruntă cu o, un val de 1,5 milioane de, re, de oameni și, într-adevăr, se așteaptă ca UNRWA să-și respecte contribuțiile în ceea ce privește refugiații palestinieni. Și încă un lucru, cred că ce am spus mai devreme când m-ați întrebat dacă există dovezi că acest, dacă acest conflict ar fi uh, rezolvat la nivel politic, ar avea, avea consecințe asupra altor uh, aspecte. Este greu să dovedim acest lucru, dar eu am, am, am uh, lucrat în zone de conflict în Asia de uh, Sud uh, și în Orientul Mijlociu și vreau să vă spun că chestiunea uh, conflictului nerezolvat stă în centrul multor uh, discursuri și percepții la nivel uh, comunității internaționale în ceea ce privește modul în care face față diverselor uh, conflicte. Iar întrebarea care se pune este, de fapt, ce trebuie să întrebare, care este costul negăsirii unei, situ- unei soluții. Acesta este un prea ridicat, după părerea mea, nu ne putem să ne permitem. Iar asta vreau să vă spun în încheiere, când m-am întâlnit cu refugiați palestinieni care au fugit din Yamuk. Ei mi-au spus că în momentul în care linile de fond se apropiau de Yamuk, ei uh, locuiau acolo cu vecinilor sinieni și noi am spus că palestinienii am înțeles imediat ce se, noi palestinienii am înțeles imediat ce s-a întâmplat. Sirienii nu au înțeles imediat, le-a luat mai mult timp, fiindcă noi în istoria noastră avut experiența pierderii caselor uh, și locuințelor și tuturor mijloacelor de supraviețuire și în uh, tabăra de refugiați de la Homs din Siria. Am văzut cum au Uh, supraviețuit oamenii lângă cartierul Mar care fusese distrusă de luptele din Siria și m-am întrebat uh, cum, cum uh, supraviețuiseră refugiații palestinieni, palestinieni în tabele de refugiați și pe aceea am înțeles că ca refugiat palestinian atât ce îți părăsești locuința e pentru totdeauna acest lucru. E permanent. Deci oamenii rezistau, iar modul în care sunt uh, zruncinate aceste comunități în Orientul Mijlociu, Mijlociu reprezintă o povară și o situație de criză la nivel uh, umanitar și la nivel politic. Vă mulțumesc. Trebuie să găsească o soluție. Mulțumim foarte mult și vă urăm mult succes în munca dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi am să o rog pe doamna Valențianu să prezideze reuniunea în locul meu. Thank you.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 Big in Italian, fantástico. Tras la presentación, sí. es el señor que va a hablar. Sí. Primero, que tendría que hablar. Bueno, muchas gracias, colegas. Vamos a... Mulțumim, stimați colegi. Continuăm cu sesiunea din această după masă în cadrul Uh, discuției raportului din proprie inițiativă al domnului Peion în ceea ce privește securitatea din Orientul Mijlociu și perspectivele de stabilitate politică. Vom auzi, asculta prezentarea unui raport, unui studiu de fapt, pe care ni va prezenta domnul Arturo Varelli, cercetător uh, superior la ISPI, în Italia care va um, aborda câteva dintre chestiunile cele mai importante cu care ne vom confrunta în următorii ani în întreaga regiune. Avem așadar nevoie de o strategie care trebuie să fie aprofundată, o strategie complexă care uh, trebuie să fie o prioritate și anume să punem capăt extremismului și terorismului islamist care distruge lumea arabă, lumea musulmană. Îi dau așadar cuvântul invitatului nostru după cum vă spuneam, domnul Arturo Valvelli, cercetător superior la ISPI Italia, care ne va prezenta acest studiu. Vă mulțumesc! În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat să uh, intervin aici. Voi vorbi în limba italiană. Obiectivul cercetării pe care am, studiului pe care l-am uh, făcut uh, alături de Sally Isaac a fost să facem o hartă a extinderii grupării uh, statului islamic în Maghreb și Maș, Mașrec, zone de interes cheie pentru Uniunea Europeană, punând accentul pe Iordania, Liban, Iordan, Siria și uh, statele învecinate. Între timp, după, după ce raportul nostru a fost încheiat, unele dintre aceste regiuni au fost atacate de către statul islamic și sunt în cătarea acestei grupări, am putea spune. În raport examinăm legătura între Daesh, ISIS, statul islamic și Al-Qaeda. Eu aș spune că este un fel de coexistență competitivă în momentul de față, o coexistență care este foarte periculoasă pentru vest. Al-Qaeda este fără îndoială uh, un reper ideologic pentru statul islamic și au spus că nu concurează pe, din punct de vedere ideologic cu Al-Qaeda. Așadar, uh, Al-Qaeda acum nu mai are niciun lider cu carisma lui Bin Laden, ceea ce a permis ascensiunea statului islamic. Statul islamic este marcat de un lucru cheie. încearcă să se constituie într-un stat. Are, o ambi- are ambiții teritoriale, dorește să dețină teritorii. Îmi pare să fie o observație foarte simplistă, însă acest lucru a afectat întreaga strategie de comunicare și strategie, strategia în general a statului islamic și a celor care uh, luptă împotriva lor. Un alt element important care uh, îi deosebește pe cei din statul islamic față de Al-Qaeda este utilizarea foarte intensă a propagandei. Statul islamic creează materiale de propagandă și uh, la un nivel mult mai intens decât Al-Qaeda în trecut. Uh, în trecut aveam uh, mesaje înregistrate de Osama Bin Laden undeva într-o peșteră în Pakistan sau Afganistan uh, utilizarea propagandei de către statul islamic este tipică unui stat autoritar. Nu este o, ceva nou în sine, este un element nou pentru uh, radicalismul islamist. Am văzut că uh, s-au, propus, s-au produs asemenea materiale de propagandă și în trecut. Propaganda este adresată vestului, restul lumii, restului lumii, Europei, și are obiectivul de a ne teroriza, pentru că sunt, de fapt, o organizație teroristă, în definitiv. Însă are și un obiectiv intern această propagandă, pentru că dacă ai un teritoriu, acesta trebuie să fie supravegheat. Și cea mai bună modalitate este prin propagandă uh, și prin violență se folosesc instrumente de propagandă pentru a uh, face dovadă de puterea lor, care îi face să apară mai puternice decât sunt în realitate. Așadar, există uh, dimensiunea externă, dar și dimensiunea internă. Un al doilea lucru foarte important este finanțarea. Finanțarea statului islamic s-a fost discutată foarte mult în trecut. Uh, au existat o serie de zvonuri vehiculate în legătură cu susținerea din exterior. Eu aș spune că finanțarea externă reprezintă o proporție foarte mică în momentul actual. Statul islamic nu se finanțează prin uh, prin fornizări externe, ci prin controlul teri- teritorial pe care îl dețin con au acces la sonde, la apă și produc 40.000 de barili de petrol pe zi. Nu pare o cantitate foarte mare, dar acest uh, venit constant le permite finanțarea activităților. Și statul islamic vinde petrolul. Și aici, într-adevăr, apare o participare indirectă a statelor externe, pentru că o parte din acest uh, petrol este vândut în Siria și în Turcia. Primesc uh, și au și banii de la Banca Centrală din Mosul, care a fost uh, cucerită. Există și impozite care sunt impuse de către statul islamic celor din teritoriul pe care îl uh, controlează și, bineînțeles, că uh, se confiscă bunurile care aparțin creștinilor. A existat, bineînțeles, o asistență financiară care a, ajutat la înființarea acestui grup terorist din uh, o serie de state. Există o serie destul de ambiguă între statul islamic și Turcia, în Turcia nu îi finanțează direct, însă din cauza curzilor, Turcia a încercat să echilibreze relațiile între statul islamic și curzi. Așadar, în mod indirect, Deci Turcia nu a luptat extrem de dur împotriva statului islamic și poate prin inacțiunea lor au permis uh, Uh, finanțarea opoziției față de Assad. Uh, statul islamic a fost finanțat și când făcea parte din opoziție. Uh, în ceea ce privește statele implicate, avem Iordania, multe, de, o serie de motive ne fac să ne gândim că Iordania este în pericol, nu doar datorită proximității geografice, ci și din cauza unei amenințări interne, care reiese și din uh, observațiile antevorbitorului meu. Președinta cere colegilor să înceteze conversațiile. Acest grup radical este extrem de dispus să recruteze persoane din Iordania, din Siria, din Irak, din uh, tabele de refugiați care reprezintă o adevărată pepinieră, uh, recrutează luptătorii din Iordania, uh, care sunt o problemă și pentru statele arabe. Sunt și anumiți lideri tribali care au format o alianță de conveniență cu statul islamic pentru a fi protejați în Iordania. Așadar, nu cred că statul islamic va deține puterea în Iordania, dar au alianțe care există și în Siria și în Irak Statul iordanian este destul de puternic, au o armată puternică și un serviciu de informații. Așadar, există riscuri din partea statului islamic, însă nu, acestea nu sunt extrem de mari. În Liban există diviziuni sectarian, sectariene, există o serie de alianțe foarte complexe, dar în același timp slabe. și cel mai mare obstacol în calea extinderii statului islamic. În Liban până acum a fost prezența unei alte mișcări, Hezbollah. Hezbollah are un rol în războiul din Siria, de partea regimului lui Assad. Pe de o parte, a permis limitarea militan, militanților suniți, însă pe de altă parte i-a radicalizat în Liban. Există foarte mulți jihadiști din Siria care luptă chiar mm, de partea statului islamic sau din partea frontului al Nusra. Există preocupări în legătură cu expansiunea uh, statului islamic în Liban și anumite grupuri deja au declarat că s-au aliat cu statul islamic. Și că își doresc o versiune libaneză a statului islamic. Uh, au existat confruntări în anumite orașe și atacuri teroriste începând deja cu 2014. Uh, între frontul al și statul islamic uh, și armata libaneză. Există, bineînțeles, problema refugiaților sirieni se estimează că în 2015 vor exista peste 1,3 milioane de refugiați sirieni în Liban și acest, prezența Hezbollahului înseamnă că statul islamic nu va avea o putere prea mare în regiune, însă există un potențial de creștere a conflictelor și a diviziunilor. Tunisia și Algeria acum. Fără îndoială, Tunisia și Algeria sunt uh, printre statele care au probleme destul de mari în ceea ce privește extinderea Daesh în nordul Africii. Apar noi acronime, noi alianțe, noi diviziuni în cadrul organizațiilor uh, existente, cum ar fi Al-Qaeda în Maghrebul islamist. Un grup a declarat în luna iulie anul trecut că se aliază cu califatul și a criticat Al-Qaeda. Au existat uh, confruntări în cadrul extremiștilor islamiști, uh, liderii Al-Qaeda din Maghrebul Islamic, au și-au declarat loialitatea față de Al-Qaeda, însă alții s-au îndreptat către califat care reprezintă punctul de referință pentru ei. De ce are succes statul islamic în aceste încercări de penetrare? Există în Tunisia multe zone care suferă de sărăcie și acolo statul islamic poate într-adevăr să profite. S-au lansat prim-ministrul tunisian a înființat o divizie contrateroristă care activează doar în domeniul antiterorism. Au, au uh, au menționat deja grupurile care s-au aliat cu statul islamic și există și un nucleu foarte bine dezvoltat de în jur de 3000 de jihadiști care luptă în Siria și în Irak. Nu uh, sună ca o, o cifră foarte mare, dar este un număr foarte mare dacă ținem cont de proporția față de populație. atunci când se vor întoarce, unii dintre aceștia s-au întors deja în Tunisia și în Algeria, acești luptători reprezintă o mare primejdie pentru securitatea statelor de proveniență. Libia. Aici este vorba de un stat unde penetrarea statului islamic este cea, cea mai gravă. Este un stat instabil, un stat care uh, se apropie periculos de anarhie, guvernul nu are control real asupra teritoriului și există o diviziune internă între diverse facțiuni care uh, se luptă una cu cealaltă, dar nu pot să aibă control asupra teritoriului, dar nici nu ajung la o soluție politică nu este vorba de evoluții recente, de la căderea regimului lui Gaddafi, Libia a devenit un fel de refugiu pentru toate grupurile jihadiste din nordul Africii. Al-Qaeda în Maghrebul Islamic, ă, după aceea grupuri care s-au separat de mișcările locale și în ultima vreme se vorbește foarte mult despre prezența statului islamic în Libia. cifrele pe care le deținem din surse deschise, disponibile tuturor, uh, ne fac să ne gândesc, gândim la 1000-2000 de persoane, uh, în jur de 800 anul trecut. Probabil este, vreo, este o evaluare corectă. Nu este vorba de foarte mulți militanți, dar într-un stat care este atât de aproape de anarhie cum este Libia, uh, un număr chiar relativ mic de persoane pot să uh, creeze probleme majore în ceea ce privește instabilitatea și o amenințare pe care o reprezintă pentru Europa. Există, bineînțeles, și problema uh, luptătorilor, luptătorilor jihadiști care se întorc. Uh, în iulie anul trecut s-a întors un batalion care a luptat uh, în Siria și Irak de 300 de oameni. Acești 300 de luptători au început să lucreze cu un alt grup, Consiliul Shura al uh, tineretului islamic și au creat o organizație nouă, un fel de școală în numele statului islamic. Ceea ce ne arată cum funcționează liderul Daesh al Bagdadi și cum încearcă acesta să um, aibă o strategie de penetrare suplimentară în teritorii externe acesta trimite emisari, ca să spunem așa, pentru a susține strategia de extindere. S-au deplasat până la SIRT. Ne preocupă acest lucru și ne temem că există o strategie a statului islamic Uh, nu este un lucru întâmplător. Orașul Sirt nu a fost uh, uh, ales la întâmplare. Este orașul lui Gaddafi. Statul islamic încearcă să arate că clanurile legate de Gaddafi susțin penetrarea Daesh în Libia. Este îngrijorător pentru că ne reamintește de ceea ce s-a întâmplat în Irak unde milițiile sunite au permis în primul rând Al-Qaeda și după aceea statul islamic să uh, câștige putere. Însă ISIS nu este singurul organism uh, radical jihadist din Libia. Există alți factori care ne îngrijorează uh, și care nu se prea Uh, menționează în presă uh, Ansar al-Sharia, o grupare jihadistă locală care ar putea să aibă 10.000 de adepți, deci are o, dimen- are o mărime mai mare decât ISIS în teritoriul libian. Este un grup local de jihadiști care întotdeauna au avut o strategie a alianțelor uh, variabile geometric întotdeauna au vrut să fie autonomi, independenți. De exemplu, Al-Qaeda își dorea să uh, aibă relații cu ei și pe ei nu i-a interesat. Și este îngrijorător în contextul unui scenariu de conflict din viitor dacă vor exista, dacă va exista o intervenție internațională, este, există un pericol ca jihadiștii să se alieze împotriva prezenței externe. Același lucru s-ar putea întâmpla și în cazul unei eventuale invazii din partea Egiptului sau dacă uh, unele din forțele din Tobruk, care sunt susținute din afară, ar acționa. Orice intervenție externă va uh, duce la o aliere a grupurilor jihadiste care vor deveni uh, un grup extrem de puternic. Nu mai am foarte mult uh, timp la dispoziție, așadar trec la câteva idei care apar în raportul nostru. Uniunea Europeană are deja instrumentele necesare pentru a se opune ISIS. Are un mm, sistem de formare a forțelor de securitate, de gestiune a frontierelor, însă toate acestea trebuie să aibă loc într-un context nou pentru a ajunge la cauzele originare ale apariției acestui stat islamic acestei grupări, trebuie să acționăm într-o atmosferă inclusivă, lucru care nu s-a întâmplat în Irak și lucru care a dus la apariția uh, grupurilor radicale islamiste uh, susținute de către partidele politice care considerau că nu sunt reprezentate de către uh, sistemul politic la putere. Mai există și instrumente financiare ale Uniunii care ar putea să fie folosite din ce în ce mai mult în zonele marginal, marginalizate, în Iordania, Tunisia, Algeria. Există și problema taberelor de refugiați. Europa trebuie să fie mai eficientă în ceea ce privește dezvoltarea și stabilitatea pentru că aceste eforturi sunt extrem de strâns legate. Și lupta împotriva terorismului va duce la stabilitate și viceversa. Deci aceste două politici, politici trebuie să meargă întotdeauna mână în mână în state cum ar fi Algeria și Tunisia. După cât e posibil, ar trebui să ajutăm capacitățile de, informa- de servicii de informații și militare. Nu putem să lăsăm totul pe umerii statelor din, gol- din Golf, pentru că aceste state au uh, contribuit la finanțarea statelor, statelor respective. Nu trebuie să lăsăm statele din Golf să fie singurele care acționează și, în ultimul rând, câteva alte lucruri pe care le putem face. De exemplu, să luptăm împotriva site-urilor internet de propagandă și hadistă în Europa, să imitem investiții pentru programe de ajutorare a comunităților arabe în Europa, jihadiștii externi vor continua să fie o problemă și politicile care până acum au fost aplicate doar de anumite state membre uh, sunt necesare pentru a lupta împotriva radicalizării. Există pro- programe care uh, uh, pot fi aplicate mm, persoanelor care ar putea fi tentate de o asemenea ideologie. Îmi cer scuze, spune președinta, nu mai avem foarte mult timp, trebuie să se intervină și colegii noștri. Dau cuvântul acum lui domnul Peion. Vă mulțumesc, domnule profesor. Nu este un subiect ușor. Ați pus accentul pe grupările teroriste Uh, noi ne dorim uh, stabilitatea globală. Dacă ne-ați fi spus acum 3-4 ani că uh, problema majoră va fi Daesh și nu dictatorii împotriva cărora luptam, am fi fost foarte surprinși. Așadar, suntem într-un fel oarecum responsabil pentru ceea ce se întâmplă în momentul actual în ceea ce privește terorismul de azi, ă, avem tendința să nu ne gândim prea mult la cauzele profunde care au dus la aceste acțiuni. Poate că uneori intervenim, ă, dar nu ne gândim la ceea ce se va întâmpla la nivel politic ă, și alte, alte ori uh, nu ținem cont de toate informațiile. Pe lângă Daesh și Al-Qaeda, aș dori să pun accentul pe noile probleme care apar în acest context și care uh, pot să uh, ne fie utile în cadrul discuțiilor noastre. Un lucru care mi s-a părut foarte interesant și incorrect politic, spuneți că în strategia Uniunii Europene există o schizofrenie, un dezechilibru între obsesia, obsesia justificată, bineînțeles, cu drepturile omului și, pe de altă parte, strategia politic, politică. În același timp, ă, îi criticăm pe aliații noștri pe teren, și acest lucru ar putea să reprezinte o uh, lipsă de credibilitate. Cred că această idee este foarte importantă pentru că uh, uh, uneori uh, intervențiile umanitare care se permanentizează pot avea un efect uh, negativ și care e și reprezentantul un un, undva spunea că ceea ce lipsește este aspectul politic. În al doilea rând, faceți o propunere care este interesantă raportată la istoria noastră politică. Spuneți, dincolo de concluziile dumneavoastră, doar pe aspectul inclusiv, că trebuie acum să lucrăm mai mult cu Liga Arabă și că o soluție politică pentru Uniunea Europeană trebuie să uh, se contureze în colaborare cu toată lumea uh, și cu Liga Arabă. Nu doar cu Liga Arabă, dar în special cu Liga Arabă și cu Consiliul Statelor din Golf. Cred că ar fi judicios și uh, dacă ați putea să ne explicați mai mult această idee. În al treilea rând, aș fi prudent în uh, ceea ce privește trei mm, teme foarte importante de actualitate. În primul rând, regimul lui Bashar al-Assad. Ne spuneți că trebuie să facem în așa fel încât lupta împotriva Daesh să nu îl consolideze pe Bashar al-Assad. Pe lângă eforturile reprezentantului nostru, considerați că există un risc în, într-un armistițiu, eventual armistițiu acum, de consolidarea lui Bashar al-Assad. Și după aceea, opoziția între șiiți și suniți. Trebuie să ne spuneți câte ceva și în ce, ce privește Iranul. Ați vorbit despre Hezbollah, dar acest lucru uh, determină viitorul regiunii. Deci, pe de o parte, drepturile omului și strategia globală uh, trebuie să mergem până la capăt și trebuie să ne gândim uh, cu cine să lucrăm pentru soluția politică finală cu Liga Arabă și cu cel, ceilalți parteneri din zonă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Peion, domnule Danjean. Mulțumesc, doamna președinte. Mă mulțu- vă mulțumesc și pentru expunerea studiului din partea noastră. Subscriu la cele spuse de domnul Peion. Aș dori, din punctul meu de vedere, să mă concentrez asupra soluțiilor politice în zone precum Irakul sau Libia vorbim despre inclusivitate și suntem cu toții de acord. Și anume, spunem că, avem nevo- că e nevoie de o soluție politică inclusivă. Este un, un cuvânt, uh, am putea spune la modă, dar uh, nu i-am face dreptate. E cuvântul magic, cuvântul cheie. Așadar, se pune întrebarea, oare aceste grupuri vor să facă parte dintr-o soluție inclusivă uh, Uh, o soluție care să includă pe toată lumea sau să spunem mai puțin uh, sectară ar permite um, să nu mai există atâtea posibilități de recrutare pentru toate aceste grupuri. Dacă ar fi avut loc o astfel de politică mai puțin sectară în Irak, nu ar fi existat atâta hrană, să spun așa, pentru uh, recrutare din partea acestor grupuri dacă uh, n-ar fi existat grupuri întregi, uh, triburi care, s-ar, care s-au um, îndepărtat de uh, soluțiile propuse. Însă, în același timp, centrul, miezul acestor grupuri își dorește într-adevăr o soluție politică, știind că ideea sau um, ideea ideologică este mai degrabă bazată pe o putere deținută în mod uh, monopolist și uh, poate că aceste uh, grupări preferă să controleze teritorii mai mici, dar fără să împartă puterea. Așadar, toate aceste principii și soluțiile inclusive, sunt ele posibile? Știm că ni le dorim. Mulțumim, domnule Donjon. Domnul Panțeri. Non c'è tempo e quindi dico solo questo, che... Nu avem prea mult timp, deci uh, mă voi resuma, rezuma doar la câteva în comentarii și întrebări. Mi se pare destul de evident faptul că plătim pentru greșelile trecutului. Însă, da, mi se pare că riscăm să părem duplicitar când vorbim despre drepturi. Și înțeleg ce ne pot uh, spune anumite țări, și anume că dacă continuăm să insistăm, până la urmă se va ajunge la anarhie în anumite țări și mm, asta ar hrăni anumite grupuri uh, pe care nu dorim să le sprijinim. Avem nevoie de o imagine realistă și bineînțeles că când ni se spun toate aceste lucruri, eh, cei care ni le spun nu au dreptate, dar se bazează pe, un, pe o argumentație care merită analizată. Și anume argumentul că Uniunea Europeană a fost complet lipsită de coerență în ultima perioadă, iar această lipsă de coerență a făcut să, reiasă și mai, să iasă în evidență și mai puternic problemele noastre. Și în plus trebuie spus că nu există de fapt o politică europeană. Există relații bilaterale între țări. Relații bazate mai ales pe interese economice și nu pe drepturi. Așadar, cum facem noi quadratura cercului? Nu știu, dar este clar că, din punct de vedere politic, ajungem la nevoia de a avea o politică externă comună Uh, a Uniunii Europene, care la ora actuală strălucește prin absență. Însă, în mod clar, acum avem de-a face cu ceva deosebit care intervine și asupra uh, psihicului oamenilor. Există și alte moduri de a interpreta lucrurile. Noi avem o cultură a vieții, ei au o cultură a morții. Și asta este avantajul lor. Au depășit uh, cea mai mare teamă, teama de moarte. Și prin intermediul propagandei fac o demonstrație de forță și demonstrează în același timp slăbiciunea noastră într-un anumit fel. Poate că ar trebui să insistăm mai mult asupra ideii de a avea un no-fly zone asupra comunicării. Doamna Lohbilar, mulțumesc și mulțumim pentru recomandări. Aș dori să mă refer la două elemente menționate în, în primul și în al șaselea aliniat. În primul spuneți că trebuie să găsim un echilibru între ordinea uh, politică și, sigură, sigura, și securitate și drepturi și că ar exista pericolul ca dacă Europa solicită standarde de drepturile omului, ar putea să uh, acest lucru să submineze lupta împotriva statului islamic și asta aduce la prăbușirea unor state. Și în aliniatul 6 spuneți că serviciile secrete trebuie să coopereze mai bine și cu cele din Egipt, din Libia, cu cele din statele din Golf. Și mă gândesc aici, da, bineînțeles că trebuie să generăm informație, dar nu spuneți nimic despre benchmark-uri. Consiliul de Afaceri Externe a spus că nu putem face asta cu orice preț. Și în calitate de om de știință aș vrea să vă întreb, când credeți că ar trebui limitate standardele de drepturile omului, vă întreb pe care? și nu o spun cu cinism, pentru că am avut deja această dezbatere după 11 septembrie. Ar trebui să permitem din nou tortura sau dacă cooperăm cu aceste servicii secrete care în mod clar uh, torturează și obținem informații, putem să le folosim? Dacă ne-ați clarifica acest lucru, um, mi s-ar părea foarte bine, pentru că consider că cu toții trebuie să învățăm din greșelile de la 11 septembrie mai multe încălcări ale drepturilor omului nu au dus la mai multă securitate, ci din potrivă. Mulțumim, doamna Gabriel. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule profesor, aș dori să vă mulțumesc și eu pentru prezentarea acestui studiu care ne oferă analize cât se poate de utile și per pertinente. Am uh, apreciat chestiunile abordate, finanțarea, recrutarea în rândul tinerilor, însă aș vrea să insist asupra termen, termenului lung și termenului scurt. Pe termen lung întâi, observ că pe termen lung și mediu abordarea Uniunii Europene este cea bună, și anume sprijinim construcția statelor democratice, respectul statului de drept, stabilizarea regiunii uh, mediteranene. Acestea trebuie să fie în liniile noastre directoare. În schimb, pe termen scurt, acțiunea noastră trebuie să fie mai eficientă. În primul rând, rețin ideea studiului de a lucra în mai strânsă cooperare cu Liga Statelor Arabe, pentru ca aceasta să își dezvolte propriul mecanism de pace și securitate. Mi se pare o observație foarte bună, însă trebuie să existe voința pentru asta și uh, mandatul pentru ca statele arabe să lucreze la asta. Pe 19 ianuarie, secretarul general al Ligii uh, Arabe, domnul Al-Arabi, a spus de mai multe ori că vocația Ligii Arabe este să uh, asigure o colaborare la nivel cultural și religios și nu la nivel politic. Deci cum putem să avansăm în acest sens? În al doilea rând, lupta împotriva terorismului, inclusiv lupta împotriva radicalizării religioase, ei bine, cred că aici sunt necesare eforturi mai multe, mai concrete. Și aș vrea să vă întreb cum putem să facem schimb mai bine de bune practici. Multe, anumite țări au dezvoltat deja programe eficiente, mă refer, de exemplu, la programul Marocului uh, și la formarea imamilor, însă mă întreb ce platforme putem noi să folosim pentru a garanta schimbul de bune practici. Și în acest context, care este rolul Uniunii pentru Mediterană, care ar putea să redevină o instituție care joacă un rol cheie. Încă două chestiuni aș dori să menționez. Este vorba despre Libia. Notez ideea grupului de contact permanent, care ar trebui să includă țările arabe. Mi se pare o idee foarte interesantă și, bineînțeles, este important uh, să facem în așa fel încât Libia să nu devină un al doilea caz uh, sirian în regiune. Și încă un element, ce fel de cooperare vedeți între Uniunea Europeană, Liga Arabă și Uniunea Africană? Să nu uităm că prin regiunea Sahelului există acest pericol de expansiune um, a problemei pe restul teritoriului african. Mulțumim, doamna Gomez. Vă mulțumesc și eu. Aș dori să ascult uh, cum veți răspunde colegului Peion referitor la Assad și referitor la eficacitatea ultimului plan, din câte am înțeles eu, nu funcționează prea bine lucrurile. Și în plus, care sunt alternativele? Pentru că multe lucruri depind de ce se va întâmpla în Siria și Uniunea Europeană aici a fost absentă. A plătit, dar nu a acționat. În Liban, la fel, plătim, dar nu acționăm. Am văzut că ați menționat uh, Hezbollah ca un factor care uh, limitează totuși uh, ISIS. Cum vedeți implicațiile pentru o apropiere de Iran? Și apoi, având în vedere că Hezbollah a devenit un fel de uh, coloană vertebrală a armatei uh, um, libaneze, uh, ce părere aveți despre asta? Putem așadar să ne permitem în continuare să Trecem cu vederea uh, conflictul israelo-palestinian. Am fost de curând în Liban și toată lumea ne spunea că nu poți să te gândești să schimbi ceva dacă treci cu vederea în continuare conflictul israelo-palestinian, când vedem că uh, cum tratează Israelul al Nusra, e bine, asta nu mai uh, consolidează percepția pe care am văzut-o în rândul multora din uh, Liban și din Iordania că ISIS, uh, Daesh, în fine, cum, cum vreți să le spuneți, um, e bine, percepția lor că aceștia sunt o creație a uh, Occidentului. Pe noi ne-a șocat această viziune, dar este o viziune foarte um, răspândită. Apoi Libia. Libia este un, clar foarte, un caz foarte clar de greșeala Europei după ce campania militară și-a atins obiectivele, inclusiv ale poporului libian, și nu subestimez acest lucru. Însă, este un caz în care Europa a eșuat și nu a lucrat în mod european. Am uh, Uh, subliniat nevoia de misiuni uh, ale, uh, în cadrul politicii externe și de securitate comune, instrumente și așa mai departe, nu s-a făcut. Și acum ne spuneți, avem instrumentele, crearea națiunilor, rezoluția conflictelor, dar nu le-am folosit în, în Libia și nu văd că suntem capabili să le folosim. Am văzut numai concurență între statele membre pentru a-și atinge obiectivele economice și asta ne-a dus unde suntem acum. Uh, a fost foarte clar că situația cu prăbușirea tuturor structurilor de stat uh, din Libia și faptul că statul a devenit un sanctuar pentru teroriști uh, era menit să se întâmple la cum am acționat. Sunt de acord că Liba Aragă este un partener uh, necesar, dar ea își are propriile limite, după cum și domnul Arabia a spus. Întrebarea noastră este Uh, este clar care sunt interesele noastre comune? Când mă uit ce facem în Irak, este îngrozitor cum operează statele membre. Cei care oferă sprijin militar nici măcar nu se coordonează. Uh, săracii uh, peșmerga nici măcar nu au ce le trebuie ca să-și facă treaba. Când ne uităm la asistența umanitară, da, plătim, dar nu e niciun impact. Uitați-vă la tabere, nu funcționează nicio școală și nu funcționează școli în uh, tabere, fie că este în Irak, în Iordania sau în Liban, în Liban, unde ai 300 de mii de copii care nu merg la școală, practic producem terenul uh, unde își recrutează teroriștii oamenii mem statele membre nu se coordonează cu ECO uh, și așa mai departe. Apoi, asistența umanitară și asistența pe termen lung de dezvoltare pentru a le da oamenilor uh, ideea ca o perspectivă pentru viitor în Irak. Deci, ce ne facem? Ce recomandați statelor membre? Mulțumesc, domnul Smith. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile spuse de către doamna Gomez. Aș dori să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru acest uh, studiu și mm, n-aș spune ca pe o critică, dar mi se pare că multe dintre lucruri sunt confuze uh, și cred că asta este uh, valabil și pentru întreaga Uniune Europeană. Folosiți o formulare foarte periculoară, periculoasă în document spuneți, Uniunea Europeană și statele membre, trebuie să avem o viziune mai clară a ceea ce face Uniunea Europeană și ceea ce fac statele membre în nume, în nume propriu. Statele membre vor fi implicate în nume propriu în alte elemente decât Uniunea Europeană și trebuie să uh, ne punem întrebări referitor la ce putem noi ca Uniunea Europeană să obținem. Pentru că dacă folosim uh, Uh, formulări precum UE și statele membre, nu vom ajunge nicăieri, pentru că fiecare va acționa în nume propriu. Câteva puncte concrete. La punctul 4 faceți o recomandare foarte clară ca politica colectivă a Uniunii Europene să fie coordonată cu liniile politice generale ale Ligii Arabe. Mi se pare o sugestie interesantă, dar sunt sceptic uh, referitor la eficiența acesteia eficacitatea și de asemenea cred că nimeni din uh, statele arabe nu ar spune că Liga Arabă este uh, un actor uh, eficient în acest sens. La punctul 7 faceți apel la, pun, la oprirea propagandei teroriste. Asta ar fi o enormă limitare a libertății de exprimare și mă îngrijorează implicațiile uh, concrete în cazul în care vor exista acțiuni în acest uh, sens. Însă, obiecția mea principală ar fi cea față de punctul 3, uh, unde spuneți pe termen lung, și am să citesc pentru colegi, statele membre și uh, Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să, de, uh, să dezvolte reglementări pentru munca și activităților tuturor, tuturor instituțiilor bazate pe religie și organizațiilor de societate civilă islamistă Ehm, vă sugerez să eliminați imediat din text acest element, pentru că nu ehm, îmi pot închipui un, o declarație mai ehm, conflictuală decât aceasta. Dacă luăm măsuri împotriva unui grup de o anumită religie din țările noastre, cred că asta transmite un mesaj foarte periculos întregii comunității. Este un proiect de document, deci vă rog să faceți această modificare Vă mulțumim, domnule Smith. Domnul Cristea. Vă mulțumesc, domnule profesor. Uh, doamna președintă, vă mulțumesc. Organizația teroristă Statul Islamic a suferit pierderi uh, semnificative în urma atacurilor militare ale coaliției internaționale anti-Daesh. Cu toate acestea, continuă reîmprospătarea cadrelor, fiind capabilă să asigure o rotație a resurselor umane, a cadrelor, suficientă pentru confruntări militare și pentru tipul de guvernare pe care încearcă să o implementeze. Înțelegem și știm cu toții faptul că ideologia nu poate fi combătută cu mijloace armate. În acest context, inclusiv în această seară, uh, discutăm despre soluții politice, despre ce este de făcut în mod real pentru a combate aceste ideologie extremiste, atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și în raport cu partenerii din regiune. Uh, dumneavoastră propuneți uh, în mod concret o serie de, de măsuri necesare, cele mai multe de ordin politic, uh, altele de sprijin financiar pe care Uniunea Europeană ar trebui să le adopte. Întrebarea mea se uh, dorește a fi cumva și un cap de pod pentru dezbaterea care va urma pentru revizuirea politicii europene de vecinătate. Dacă considerați că revizuirea uh, politicii europene de vecinătate uh, și instituirea unui framework mai consistent de securitate ar putea să fie o posibilă um, soluție la unele dintre problemele pe care Uniunea Europeană și statele din vecinătate le au. Mulțumesc. Gracias, señor Cristea. Señor Castaldo. Mulțumim, domnul Castaldo. Muchas gracias, señora Presidente. Eh, doctor, <clears throat> doctor Varvelli, la ringrazio per l'analisi, è stato... Mulțumim și mulțumim, domnule profesor, pentru o analiză foarte interesantă pe care ne-ați oferit-o. Însă aș vrea să revin la unele dintre ideile menționate de dumneavoastră pentru a intra în mai multe detalii. Vorbiți despre finanțarea pentru Daesh și cred că înțelegeți că în acest moment finanțarea pare în majoritate să vină prin petrol. Însă, vorbeați și despre anumite zvonuri, zvonuri destule concrete referitoare la o oarecare toleranță destul de mare din partea uh, statelor din Golf referitor la petrol și uh, referitor la finanțarea, finanțările venite la începutul războiului civil. Din punctul nostru de vedere, eforturile actuale din partea monarhiilor din Golf cât și uh, toate finanțările private care vin din uh, zona Golfului. Toate acestea sunt suficiente sau Uniunea Europeană ar trebui să ceară acțiune mai concretă? Apoi, în ceea ce privește relațiile ambigue între Al-Qaeda și statul islamic, vorbiți despre o existență uh, concurențială, este o definiție care îmi place, însă În același timp, Daesh, ISIS, este mai performant în momentul de față. Acest apel către islamul uh, originar, uh, către califatul uh, profetului, mi se pare că ISIS sunt mai performanți în sensul că, până la urmă, organizația încearcă să se organizeze ca un stat. Cum putem noi să reacționăm pentru a ne asigura că triburile nu se raliază la acest model? De exemplu, în Irak, cum putem noi să intervenim în așa fel încât cel puțin uh, din partea statului irachian să intervențiile din partea statului irachian să fie mai bune. Și apoi alte organizații teroriste din Libia, vorbiți despre un, o proporție de un raport de cifre, un raport de uh, număr de persoane, statul islamic 3.000, al Sharia 10.000, ați vorbit despre faptul că probabil al-Baghdadi are o strategie de, um, de a pătrunde. Uh, nu putem să acționăm noi în așa fel încât uh, să, să se strângă rândurile la fața locului strategie în Libia ar trebui să prevadă ca cel puțin cele două grupuri principale să închidă, să ajungă la un compromis, guvernul și cei din Cubruc. Pentru că dacă în continuare sprijinim o singură parte, oare nu uh, riscăm să eșuăm și să facem în așa fel încât o bună parte a populației care nu se mai simte reprezentată să uh, devină practic uh, deschiși la recrutare. Cred că mijlocul cel mai bun de a lupta împotriva propagandei nu este mai multă propagandă, ci proiecte politice serioase. Și despre asta este vorba, despre o abordare politică coerentă, despre o poziție rațională, bine gândită și nu doar de acțiuni uh, individuale ale statelor membre. Asta avem nevoie. Și bineînțeles trebuie să existe și proiecte de deradicalizare, însă trebuie să existe o acțiune comună. Mulțumesc. Problema este că domnul Varvelo va avea nevoie de două uh, ore ca să răspundă la întrebări. Domnul Parniu. În ceea ce privește um, uh, Libia și uh, Daesh, sunt de acord cu uh, ceea ce spune studiul dumneavoastră, pentru că um, din păcate, Libia trebuie să, Libiei trebuie să-i se acorde această atenție suplimentară. Însă, aș dori să um, amintesc câteva elemente Când, când ne gândim și la o acțiune militară, e bine, trebuie să fim foarte prudenți și trebuie să uh, consolidăm și raportul uh, și dialogul politic între partea libiană și actorii regionali, uh, Egiptul, Turcia, Algeria, Qatarul, Tunisia, Marocul, dar și Uniunea Europeană și Statele Unite. Cred că avem de-a face cu o alternativă, cu o perspectivă pe care trebuie și noi să o analizăm în fața uh, dorințelor prea războinice ale unora. Apoi, într-un context mai larg al regiunii, suntem pentru ca rolul uh, Europei să fie mai puternic, să permită o mai bună acompaniere a autorităților regionale arabe. Aș, și crearea unei curți arabe de drepturile omului decisă în uh, martie 2013 mi se pare o inițiativă extraordinară. Martie 2013 până în martie 2015 decizia a fost luată în urmă cu 2 ani. Așteptăm uh, propunerea de a avea uh, sediul în Bahrain. Aș dori opinia dumneavoastră în acest sens. Și o ultimă observație. Sunt de acord cu studiul dumneavoastră când spuneți că Uniunea Europeană trebuie să ajute organizațiile de societate civilă um, um, de religie musulmană pentru a acționa pe teritoriul lor. Mi se pare o bună ca metodă de a lupta împotriva, radic- de a lupta împotriva radicalizării. Ministrul de interne în Franța a decis să dubleze numărul de formări universitare pentru imami în Franța și mi se pare o o idee bună pe care o putem promova în întreaga Europa. Și peste, pe acest subiect aș dori să am opinia noastră. Vă mulțumesc, domnul Can. Thank you, Chair, and thank you to the speaker as well. Mulțumesc, doamnă președinte. In a way, the situation is getting worse. Situația se înrăutățește ceea ce privește aceste grupuri. Mai întâi uh, amenințarea a fost, a uh, fost talibanii, apoi Al-Qaeda, apoi Daesh și lucrurile și parcă grupurile se înrăutățesc. Deci, nu știu dacă v-ați ocupat de cauze în acest document. Ce este la baza acestui ciclu al violenței care se înrăutățește? Eu cred că una dintre cauze o reprezintă guvernele care nu permit participarea cetățenilor la nivel decizionar, iar asta este o problemă. Asta duce la aceste forme de manifestare extremă a grupurilor. Ați vorbit uh, uh, puțin și despre Iran, poate influența sa este mai mare decât ne închipuim noi la, în regiune. Nu e vorba doar de Siria, Irak și Liban care este reacția, ce putem face noi pentru a înlesni relația între Iran și Arabia Saudită, fiindcă și asta ne va aduce beneficii. Trebuie să vedem care este și rolul nostru în aceste țări. S-au referit și antevorbitorii mei la asta, poate este uh, ușor să intervii și să și să înlătură de o dictatură, dar ce este mai greu este să construiești, să clădești un întreg stat, iar unele țări au făcut exact asta. Au înlăturat de la putere dictatura, dar nu au pus umărul la reconstrucție. Și apoi, legătură cu discursul general, este important să nu să nu permitem uh, unor țări din regiune să amestece lucrurile așa cum le convine lor, să lărgească discursul pentru a permite și mai multă opresiune. S-ar putea să fie grupuri în regiune, care, grupuri islamiste, dar care sunt, nu sunt violente. Și ele ar putea să reprezinte o soluție la Daesh. Asta și n-ar trebui să le punem pe toate în, uh, în uh, același uh, grup. Domnul Cohen Mic are cuvântul. Thank you, Mr. Chairwoman. I have a question. Mulțumesc, domnul președinte. Greșesc dacă spun că dacă nu ar fi fost înlăturat de la putere Saddam Hussein și dacă n-aș fost subminat puterea, puterea lui Bashar al-Assad, nu am fi avut nicio problemă cu ISIS, domnule, uh, dau cuvântul invitatului nostru și să încercați să răspundeți la multe întrebări adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Spre domnul Varveli, mulțumesc pentru toate întrebările extrem de interesante adresate. Timpul uh, mă presează și trebuie să recunosc că unele probleme sunt nerezolvabile de către țări europene sau de către individuale, sau de către Uniunea Europeană, iar Când noi facem propuneri de politici, ne confruntăm cu această realitate. Este un... Noi încercăm să ne punem în locul dumneavoastră și ne dăm seama că este greu să se ia astfel de decizii. și suntem conștienți că calendarele diplomatice și calendarele politice nu corespund întotdeauna și nu corespund cu opinia publică, cu, cu așteptările opiniei publice, iar uh, opinia publică este extrem de îngrijorată în ceea ce privește ascensiunea Daesh și ceea ce este imigrația, emergența radicalism, radicalismului în comunitățile islamice locale. Deci, într-un document nu se poate prezenta această situație complexă și nu se pot rezolva toate problemele. Putem încerca, bineînțeles, să prezentăm niște idei care să rezolve o parte a acestor probleme. Vreau să vă spun încă o dată că unul dintre uh, cele mai importante elemente din acest scenariu complex din Orientul Mijlociu reprezintă aspectul internațional. Este foarte important să se, să se îmbine pozițiile celor mai importanți jucători la nivel mondial. De altfel, noi, în Occident, nu vom reuși, nu vom putea să le spunem celorlalți, puneți capăt războiului, dacă noi nu reușim să ajungem la un acord între noi înșine. Și spun asta în ceea ce știe Irakul și Libia. Și Libia este o situație grăitoare pentru ce se întâmplă orice jucător, orice actor la nivel regional sau global și-a manifestat dorința în ceea ce privește o tranziție moderată și uh, o poziție echilibrată între diversele elemente, dar de fapt au ajutat facțiunea pe care um, o susțineau, ceea ce a dus la adoptarea mai multor poziții. Acest lucru s-a întâmplat în Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, în care sprijină pe generalul Aftar, Qatar, Turcia și alte țări a sprijină guvernul de la Tripoli. Deci noi le cerem lor să se să cadă la un acord, dar și noi facem același lucru, sprijinim un, o grupare sau alta, ceea ce duce la problema legitimității importantă aici, importantă, poate mai puțin în Libia. Nu putem să ne ascundem în spatele faptului că au, exist, au avut loc trei alegeri într-o țară ca Libia. unde numărul alegătorilor celor prezenți la urme uh, a scăzut cu 15% și uh, s-a ales guvernul la care se găsește acum la Tabruk, dar nu este un guvern reprezentativ. Că e nevoie de legitimitate democratică, bineînțeles, dar în egală măsură trebuie să nu uităm un lucru, și anume că noi cerem întotdeauna construcția, reconstrucția statului a națiunii, dar Europa a considerat că Libia și poporul libian ar putea să o soluție după 40, la 42 de ani de guvern Gaddafi, ideea că ar putea să existe o inclinație naturală către un stat democratic ar, era o idee pe care aveam noi la, în Europa, dar a greșeam, fiindcă uh, Libia, libienii nu sunt europeni și trebuie să recunoaștem acest lucru, e nevoie de un nou pact social nimeni nu trebuie să fie mai important decât alții. Aveam acest discurs al unei revoluții. Nu era o revoluție, era o revoltă. S-a revoltat o parte împotriva celelalte părți. Și eu bucată bună de timp am avut un război civil, am confruntat cu un război civil, acolo trebuie să recunoaștem asta, că a fost un război civil. Iar după un război, după un război civil, dacă vrei să pui capăt războiului, ai nevoie de reconstrucție națională, de clădirea statului, națiunii și de alegeri. Nu alegeri mai întâi înainte să aibă loc celelalte două etape. Și să nu ne surprindă rezultatele, deci același lucru s-a întâmplat, s-a întâmplat și în Irak în 2002-2003 Înainte de a da spoiala legitimității unui guvern, e nevoie ca cetățenii, sau cel puțin o mare parte a cetățenilor, să, să ajungă la un acord în ceea ce privește ce își doresc pentru viitorul țărilor, în ce direcție doresc să dorește să se îndrepte țara lor. Asta la termen, termen general și acum analizând comentariile făcute, vreau să vă spun că nimeni nu se opune libertății religioase la ora actuală. Asta se regăsește în proiectul de document înaintat de mine și de colegii mei. Dacă s-a strecurat o înțelegere, nu era intenția noastră și o să rectificăm lucrurile. Noi am dorit să arătăm cum ar trebui să fie implicate comunitățile islamice din Europa în um, gestionarea securității în Europa și la nivelul statelor membre. Fiindcă, în primul rând, este interesul lor, iar uh, interesul lor este, iar interesul lor este să nu fie acuzat de terorism. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că se, dis, se elimină libertatea religioasă. În al doilea rând, nimeni n-a spus că să se reintroducă tortura. Trebuie să existe cooperare la nivelul schimbului de informații, de informații secrete. E clar, eu nu sunt expert în ceea ce privește informațiile secrete, secretele, serviciile secrete și nu, nu, la, nu sunt eu în măsură să vă spun care trebuie să cooperare în acest sens. Bineînțeles, aici legă, nu, nu intră aici în discuție tortura și încălcările drepturilor omului. Ar trebui să fie o prioritate mai importantă în uh, discursul european care se concentrează, care se învârtește în jurul democrației, democratizării, fără, fără mare însemnătate a acestor termeni. Ar trebui deci să se echilibreze aceste aspecte. Ceea ce privește scenariul internațional, important să se implice și Iranul. Iranul este un jucător cheie, important, nu putem avea o soluționare pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu fără a, fără a implica un jucător atât de important, un actor atât de important cum este Iranul. Lucrurile s-au schimbat mult în Iran și se schimbă în continuare. Este în interesul Uniunii Europene să creeze o punte între comunitatea internațională și Iran. Asta să fim mai proactivi. Asta nu înseamnă că înseamnă că trebuie să ne plecăm în fața fiecarei decizii luate de guvernul, de guvernul iranian, ci înseamnă că trebuie să participăm la rezolvarea crizelor celor mai grave de la Afganistan până în Irak, inclusiv Siria și Libanul. Este un actor important care trebuie adus înapoi la masa discuțiilor. Am vorbit despre incluziune politici de incluziune care sunt vaste, poate nu m-am exprimat destul de clar. Nu încercam să, să includ aici și jihadiștii. Radicalii eh, islamiști care sunt eh, teroriști mărturisiți. Vorbeam despre comunități aici, care, într-o oarecare măsură, dat fiind eh, haosul creat de politici care nu pun accentul pe incluziune, suferă și sau la baza recrudescenței acestui fenomen, dacă analizați uh, cartografierea, vedem că se trage semnul legal între uh, țări care, uh, care sunt într-o situație de eșec și creșterea terorismului, Sahel, Libia, Irak, Siria, până la Pakistan și Afganistan. Bineînțeles, e ușor să spui astfel de lucruri, dar e o politică la bază de cruzime, este greu de obținut, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Rezultatele se vor simți pe termen lung. Ceea ce privește Libia, nu cred că am făcut tot ce puteam. când vine vorba de mediere interpartinică. S-a vorbit despre intervenție armată, dar riscurile sunt foarte ridicate și nu cred că ar trebui să uh, urmăm această opțiune, fiindcă riscurile sunt foarte mari. Dar avem nevoie să ținem cont de acest lucru, dat fiindcă este un acord între partide. Că odată ce s-a ajuns la un acord, miliția care a apărut în, India, în Libia va fi, bineînțeles, va, va ținti acest acord. Este greu să, să ne asigurăm că toate facțiunile se înțeleg, uh, ajung la un acord, dar trebuie să, că cel mai important este să se așeze la masa negocierilor. Și poate că e nevoie de, de sancțiuni țintite, bine țintite, legale. care ne-am gândit, dar nu s-a făcut nimic cu unele grupuri care se opun uh, unei soluții pașnice, ar trebui să facă obiectul sancțiunilor. Trebuie să ne folosim de toate instrumentele care le la dispoziție să mergem cât de departe putem, fiindcă altfel vom avea actori naționali care care vor pune doleanțele lor și nevoile lor mai presus decât cele ale națiunii. Egiptul, de pildă. Își urmărește interesele și, da, face foarte bine, dar viziunea Egiptului diferă de cea europeană în ceea ce privește cine sunt dușmanii ei sprijin, bine, poate sprijinirea asta poate fi utilă pe termen scurt, dar să, fim conștienți de riscurile pe termen lung. În ceea ce privește crearea regim, de un regim autoritar în Libia. asemănător celui care a fost înlăturat în primăvara arabă. Deci ne întoarcem în trecut. Facem același greșel ca înainte și, și readucem uh, cauzele fundamentalismului tip ISIS. Mulțumesc, domnule Varveli. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest subiect complicat uh, și nu e ușor să, să răspundeți pe scurt întrebărilor. Vă mulțumesc pentru asta, pentru răspunsurile. Dau, cuvânt, dau cuvântul noului nostru președinte care va uh, ghida punctul uh, raportului domnului Peion. Ascultați, a încheiat raportul domnului Peion. Dear colleagues, let us resume. Dragi colegi, reîncepem lucrările. Am ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi, audierea publică privind politica de vecinătate a Uniunii Europene. Primul pas către raportul propria inițiativă privind revizuirea politicii de vecinătate a colegului nostru Eduard Cucan. La audierea de la AFET, comisarul Han a anunțat că președintele comisiei îi ceruse să deruleze o revizuire a politicii în primul an al mandatului. Pe 4 martie, în săptămâna aceasta, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă vor prezenta o carte verde privind revizuirea INP, lansând procesul de consultare. Politica și SAE vor face consultări cu toate părțile implicate în Uniunea Europeană și cu partenerii și vor prezenta o comunicare finală în cel din urmă trimestru al anului acesta. Parlamentul European este gata să-și aducă contribuția prin propriile sale consultări și prin acest raport de proprie inițiativă. Politica de vecinătate a Uniunii Europene a fost lansată în 2004 de Comisia 4 pentru a evita noi linii de demarcație între Uniunea Europeană și vecinii săi având obiectivul de a crea un arc de stabilitate și o ligă a prietenilor, bazându-se pe, uh, pe uh, principii comune. O politică bilaterală, uh, de-a lungul multor ani, aceasta a fost, a, a fost completată de multe dimensiuni bilaterale, cum a fi procesul de la Barcelona, care exista deja, după care Uniunea pentru zona mediteraneană, care a actualizat acest cadru, uh, parteneriatul uh, estic și sinergiile Lexis, iar uh, caracteristicile din această regiune în ultimii ani au atras atenția asupra faptului că această politică nu mai este adecvată și nici instrumentele sale. Era prea rigidă pentru a răspunde unele, unor crize și, în ciuda nivelului ridicat de finanțare, evenimentele ne-au arătat că Uniunea Europeană nu este gata să, nu poate să încurajeze crearea unor societăți de mai democratice. Primăvara arabă din 2011 și evenimentele de după aceea au zlunginat această politică și au uh, făcut Comisia și SAE să o revizuiască pun mai mult accent pe promovarea democrației profundate împreună cu dezvoltarea economică bazată pe incluziune. Această revizuire a ținut cont de faptul că reformele și progresul ar trebui să beneficieze mai mult sprijin, promovând principiul mai mult pentru mai mult și punând accentul pe mai mult pe societatea civilă. Din revizuirea, de la revizuirea din 2015, această politică a avut noi evoluții, a fost confruntată cu noi evoluții în sud și est, nu numai cu crizele din eh, Siria, Egipt, Libia și Ucraina, ci și presiunea asupra vecin, vecinilor europeni din partea unor eh, alți actori care ofereau un alt model de dezvoltare. Această revizuire, deci, vine la momentul oportun. Uniunea Europeană ar trebui să uh, așa să analizeze valorile de bază pe care a fost întemeiată și să stabilească prioritățile în ceea ce relațiile cu partenerii săi. Ar trebui să aibă în vedere diferențe între acești parteneri, diferențele de ambiție, de interese, de, de etape de dezvoltare și să propună un nivel de angajament care să corespundă se corespundă, dar care să nu compromită valorile pe care se bizuie proiectul european. Alături de noi avem doi experți care ne vor prezenta studiile întocmite pentru Parlamentul European și vor evalua politica de vecinătate până acum și vor prezenta recomandări pentru viitor. L-am alături de noi pe domnul Gromatski de la Institutul de Afaceri Publice Polonez care, a, care este autorul uh, studiului uh, Parteneriatul Estic, o perioadă de 5 ani pentru reflexie, și domnul Hazen de la Universitatea din Cairo, de la Egipt, care va prezenta uh, un rezumat al constatărilor și recomandărilor studiului privind evaluarea politicilor Uniunii Europene față de vecinătatea sudică. Înainte de a veni aici, am văzut discursul comisarului Han de la Viena, cu cele patru puncte ale sale, diferențiere, um, spiritul proprietate, accentul și flexibilitate și în acest context aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră. Am spus că aveți la dispoziție 12 minute și jumătate și vă rog foarte mult să respectați timpul, dat fiind că suntem în întârziere, am întârziat cam mult cu subiectele anterioare, mai ales cu ultimul subiect care care avea legătură, are bineînțeles legătură cu această discuție și uh, după prezentarea dumneavoastră, bineînțeles, Eduard va lua cuvântul, după care dau cuvânt, voi da cuvântul celorlalte, celorlalți raportori din umbră. Dau domnului Promațchi cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. Aș dori să vorbesc despre parteneriatul estic și să vă atrag atenția asupra trei chestiuni, evaluarea pe aceste politici în uh, ultimii cinci ani, în al doilea rând perspectivul, perspectivele parteneriatului estic în următoarea perioadă de 2-3 ani și opțiunile de politici și recomandări. Evaluarea, în primul rând. E vorba aici de înțelegerea diver, partenerilor, diversității partenerilor și uh, a neajunsurilor acestei politici, înțelegerea politicii estice. Cred că a fost numitorul comun uh, care putea fi acceptat de toate statele membre și de instituțiile europene în 2009. În ceea ce, în ceea ce privește politica Uniunii Europene față de țările din estul Europei. Această politică ar trebui să fie percepută ca o, un element de diferențiere între uh, sudul și estul Europei în cadrul politicii de vecinătate. Parteneriatul estic a fost un, un pachet foarte important de propuneri, de propuneri uh, prin posibilitatea de a semna un acord de asociere cu SDI posibilitatea unor uh, legături energetice cu Balcanii de Vest și liberalizarea vizelor complet, deci un uh, regim de vize cu Uniunea Europeană, iar uh, cu aceste țări. O mare parte a acestor elemente au fost propuse Moldovei și Ucrainei înainte de crearea parteneriatului estic. Diversitatea partenerilor și diversele uh, profunde între țările partenere s-au făcut vizibile în 2009, în momentul în care a fost lansat parteneriatul estic și se văd în continuare. Poate se văd chiar mai bine acum la începutul anului 2015. Se disting aici două subgrupuri. În primul rând, țările care au guverne autocrate și, în al doilea rând, țări care sunt democrate în măsură mare. În primul rând, între Belarus și Azerbaijan, în al doilea grup, Ucraina, Moldova și Georgia. Armenia este undeva între, mai aproape de al doilea grup, după părerea mea. Factorul rusesc, Rusia. S-a spus adesea că uh, Rusia se ocupă se, se opune expansiunii estice a NATO. De fapt, Rusia s-a opus întotdeauna uh, asocierii acestor țări cu Uniunea Europeană. Dar uh, elita, elita rusă consideră că integrarea acestor țări în Uniunea Europeană era nerealistă și cred că parteneriatul estic este un proiect fără importanță. În 2013, negocierile între Uh, Uniunea Europeană și țările partenere, Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia, a dus la o schimbare dramatică a atitudinii Rusiei. Realizări și neajunsuri al uh, parteneriatului estic după o perioadă de 5 ani. Există trei realizări importante. Acordul de asociere, eliberarea vizelor cu Moldova și comunitatea energetică participarea Moldovei și Ucrainei. Dar aceste realizări sunt limitate la trei țări, nu la toate cele șase țări. În toate cele șase țări se regăsesc în rândul acestor realizări. Cu toate acestea, rezultatele sunt foarte bune, neașteptat de bune, dat toate problemele și provocările presiunea din partea Rusiei Um, prestația insuficientă a acestor țări și reticența inițială a Uniunii Europene în ceea ce privește implicarea de plină în vecinătatea estică. Relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană sunt uh, la un nivel mai ridicat decât acum 5 ani. Relațiile bilaterale pot fi considerate un succes parțial pentru trei țări partenere, după părerea mea. Iar dimensiunea multilaterală ar trebui uh, să fie considerată mai degrabă un neajuns. Perspectivele pentru o perioadă de 2-3 ani. Uh, Rusia pe viitor, poziția Uniunii Europene, țări care cu o prestație mai bună, Ucraina, Moldova și Georgia și prestația altor țări. Rusia, factorul rusesc. S-au făcut eforturi pentru a pune bețe în roate cooperării acestor țări cu Uniunea Europeană. Iar uh, în contextul crizei europene, Rusia trebuie să se miște mai rapid. Se, se anticipează că Rusia va încerca să facă acest lucru în următoarele 12, 12 luni. Ucraina va fi considerată o partener special pentru Rusia. Moscova va destabiliza în continuare Ucraina pentru a preîntâmpina pre cooperarea Chievului cu Uniunea Europeană. Iar Rusia se bazează pe prăbușirea economiei pentru a submina încrederea autorităților ucrainene. Autoritățile uh, vor încerca să, să creeze discordie între țările europene. Iar politica europeană față de Rusia va fi foarte importantă în uh, prima jumătate a lui 2015. Întrebarea este care sunt interesele Uniunii Europene la nivel general și la nivel individual cu privire la Rusia. Apar mai multe poziții aici, de la o apărare a până la o apărare a valorilor Uniunii Europene. Iar prestația Uniunii Europene va fi un test foarte important în ceea ce privește sprijinirea democrației liberale nu doar în Ucraina, ci și în uh, întreaga vecinătate estică. Tensiunile între Rusia și Uniunea Europeană ar trebui să fie percepute într-un context mai larg. E vorba de dușmănia între democrația liberală și așa numitul model autoritar. Țările cu care o prestație mai bună, posibilitatea aici de posibilitatea de reforme reprezintă o chestiune foarte importantă aici. Elitele politice și de afaceri în aceste trei țări, Georgia, Moldova și Ucraina, pot să reprezintă o piedică importantă în ceea ce privește punerea aplicarea reformelor. Chiar și uh, în rândul forțelor pro-europene există grupuri care preferă status quo situația actuală, mai degrabă decât reforme și sistemele corupte care sprijină aceste uh, Uh, grupuri. Situația este foarte dificilă aici. Iată de ce societatea va juca un rol foarte important în procesul de reforme în Ucraina, Moldova și Georgia. Că doar prin presiune de la societatea civilă cerând democratizare și uh, construcția unui stat uh, care să funcționeze sub, uh, sub legile statului de drept va putea duce la aplicarea unor uh, reforme reale. Prestația celorlalte, Azerbaijanul și Belarusul președintele Lukashenko nu va accepta reforme democratice și nici, niciun regim nu va accepta reforme democratice, fiindcă vor să-și mențină conducerea autoritară. S-au schimbat constituțiile ambelor țări pentru a li se permite acestor conducători să rămână la putere. S-au construit sisteme politice care nu sunt compatibile transferului democratic de putere. Și opțiunile de politici acum și recomandările. În ceea ce privește noile realități și uh, regândirea parteneriatului estic, noile realități, o concurență geopolitică deschisă între Uniunea Europeană și Rusia a devenit o prioritate. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să facă față unei crize prelungite în relația sale cu Rusia. Această situație va dura cel puțin până la finalul regimului Putin. Deci e nevoie de o strategie de descurajare a acțiunilor Rusiei. Sancțiunile ar trebui să rămână principalul instrument al Uniunii Europene în politica sa față de Rusia. Reprezintă un instrument de delimitare și nu este un panaceu care va schimba comportamentul elitelor ruse pe termen lung. Vreau să, sprij- vreau să subliniez acest lucru sancțiunile nu ar trebui să fie eliminate până în momentul în care uh, Rusia pune capăt ingerinței în uh, Ucraina și uh, Crimea a fost restituită. Elita rusă nu, nu respectă decât pe cei care sunt consecvenți dacă se dăm dovadă de lipsă de unitate, atunci în ochii regimului rus, rus suntem slabi și, putea, și acest lucru poate fi folosit în avantajul lor. În afară de agresiunea Rusiei în afară de Ucraina, încă un factor a schimbat situația în 2014. Este vorba despre instituționalizarea uh, acestei scindări între cele șase țări. Iar această distinție este foarte clară acum, pe de o parte, trei țări care au, sem- au semnat acordul de asociere cu, cu Trecerea acolo de liber schimb aprofundat, Azerbaijan, Belarus și Armenia nu vor semna, pe de altă parte, un uh, acord de uh, asociere și un acord de comercial aprofundat Uniunea Europeană trebuie să pună la punct o strategie pentru a face față acestei noi realități. Iar uh, ținând cont de provocările care țin de noile realități și experiența din ultimii cinci ani, este limpede că conflictul din 2009, din această când, când, când să spun acest, acest parteneriat nu mai este viabil și are nevoie de îmbunătățiri semnificative. Uh, parteneriatul revizitat ar trebui să fie orientat mai mult la nivel politic și mai puțin uh, pe dimensiunea tehnică decât la ora actuală. Stabilizarea Ucrainei trebuie să fie cel mai important obiectiv al Uniunii Europene pe termen scurt în următorii în următoarele luni și în următorii ani. Această scindare a celor șase țări în două grupuri este necesară. Acele țări care au semnat un acord de asociere, dacă și celelalte țări în celălalt grup. Principiul mai mult pentru mai mult ar trebui să fie consolidat. Dar conceptul general al parteneriatului este care include acordul de asociere cu acordul de comerciale cuprinzătoare și aprofundate ar trebui să să fie o posibilitate pentru toate cele șase țări, pentru Armenia, Azerbaijan și Belarus, con, acest concept ar trebui să fie folosit pentru a transmite un mesaj politic puternic acestor societăți, nu neapărat și, și, și nu neapărat pentru a face uh, o ofertă de cooperare nerealiste guvernelor. Trebuie să se mențină aceste elemente ca o dovadă de bunăvoință din partea Uniunii Europene și ca un canal de cooperare și de comunicare important. Ar trebui să fie împărțite însă în două părți. Prima parte, doar pentru acele țări care au semnat un uh, acord de asociere și a doua parte pentru toate cele șase țări. Relațiile bilaterale ar trebui să reprezinte o prioritate mai mare societățile acestor șase țări trebuie să facem un rol mai important, eh, iar în cele din urmă, Parlamentul European și Parlamentele Naționale ale statelor membre ar putea să joace un rol important ar putea să ajute parlamentele Moldovei, Georgia și, Georgiei și Ucraine în ceea ce privește includerea acquis comunitar în legislația țării un element extrem de important în ceea ce privește aplicarea acestor acorduri comerciale profunde și cuprinzătoare. Parlamentele naționale ale statelor membre și, și Parlamentul European ar, trebui, ar trebui să facă schimb de experiență cu parlamentele acestor trei țări în ceea ce privește standardele și mai bune practici în ceea ce privește finanțarea lobbyiștilor politici uh, și ceea ce vește schimbul de experiențe la regulamente. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Gromatski. A respectat aproape a, timpul acordat. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Acest studiu a fost pregătit de către mine și uh, Sari Khalifa, profesor la Universitatea din Cairo. Voi vorbi despre patru puncte principale. În, primul rând, relevanța acestui importanța politicilor de vecinătate în momentul actual, politica Uniunii uh, comparativ cu statele membre și în al patrulea rând compara, o comparație cu alți actori regionali și în ultimul rând recomandări. Foarte pe scurt, pentru că recomandările sunt uh, introduse în corpul studiului, studiilor. Deci le voi puncta pe măsură ce avansez. În primul rând, în ceea ce privește uh, politicii de vecinătate, în momentul actual, uh, de obicei căutăm aspectele negative, însă aici găsim și aspecte pozitive care trebuie să fie salutate. Uh, există o abordare comună, integrată în această politică se pune accentul pe responsabilitatea suverană asupra reformelor și că planurile de acțiune sunt uh, făcute în parteneriat cu statele partenere. Este o dimensiune mare comparativă cu instrumentele anterioare, nu este o critică, Eh, poate prima critică ar fi că acest, această, acest parteneriat a fost gândit într-un fel mm, în special pentru vecinătatea estică și după aceea extins eh, pentru vecinătatea sudică. Este vorba însă de regiuni diferite, state diferite, cu istorie diferită și caracteristici diferite politicile pentru vecinătatea estică ar putea să aibă un obiectiv de aderare la Uniunea Europeană, însă acest obiectiv nu se aplică statelor din vecinătatea sudică. Statele din vecinătatea sudică nu plănuiesc să adere la Uniunea Europeană și dacă vor să facă parte dintr-o organizație regională, aceasta nu va fi Uniunea Europeană. Aceasta ar fi o deficiență în acest parteneriat uh, în momentul inițial, uh, acesta era pre, mult prea ambițios și se contrazicea uh, în, pentru că se identificau preocupările de stabilitate, de reformă, complexitatea tranzițiilor în vecinătatea sudică ne arată că uneori stabilitatea nu Mm, poate să fie obținută în același timp cu reformele, preocupările de securitate întârzie, prosperitatea. Deci există nevoia unei prioritizări mai mari. Aceste obiective nu pot să fie atinse toate în același timp, așadar. Un alt uh, punct ar fi responsabilitatea reciprocă Uniunea Europeană ar putea să tragă la răspundere partenerii sudici, însă nu există uh, nicio indicație despre cum ar funcționa sistemul invers. Uh, nu există niciun fel de mecanism în acest sens. Foarte rapid acum. Promovarea democrației și mi uh, s-a cerut să evaluăm acest lucru. Foarte pe scurt în științele politice știm că democrația uh, nu supraviețuiește foarte mult în statele sărace. În vecinătatea sudică nu este o surpriză că marea lor majoritate nu sunt uh, state bogate și o modalitate de a susține democrația este de a susține economia și susținerea economică. Știu că este o dezbatere cu argumente de ambele părți, însă mulți eh, din domeniul științelor politice sunt de acord că există un anumit venit pe cap de locuitor peste care democrația poate să supraviețuiască. Asta nu înseamnă că trebuie să uh, amânăm introducerea democrației, însă trebuie să există uh, să existe anumite așteptări că vor exista anumite întârzieri atâta timp cât nivelul de prosperitate rămâne scăzut. Atunci când vorbim despre promovarea democrației, concluzia este că eh, există mai multă ofertă decât cerere. Fără îndoială democrația a fost solicitată în vecinătatea sudică. În 2011 a fost o solicitare principală. Eu vin din această regiune și vă pot asigura în acest sens, pot să vă confirm. Însă în momentul actual, din prezentarea pe care tocmai am auzit-o despre ISIS, regiunea se confruntă cu probleme de securitate majore și cu instabilitate. Acest lucru face ca obiectivul stabilității să fie prioritar în momentul de față. Și consider că aici avem un domeniu în care un parteneriat revizuit ar putea să îmbunătățească lucrurile. În 2011, atunci când a fost gândit parteneriatul, securitatea nu era o pro- problemă, însă acum este. De exemplu, Uh, pentru a ne baza pe fapte. Există un, un sondaj recent finanțat de Uniunea Europeană în aproape toate statele din parteneriatul sudic, uh, în care se întreabă ce așteptați de la Uniunea Europeană și majoritatea respondenților spuneau ajutoare economice. cu toții considerau că reformele ar trebui să fie introduse treptat și nu în mod radical. Multe este, este, este vorba de um, sondajul Arab Trans, care a fost finanțat de Uniunea Europeană și îl puteți consulta. Uh, acolo puteți să găsiți idei în legătură cu uh, cum poate să acționeze mai eficient Uniunea Europeană. Există uh, câteva progrese uh, înregistrate. S-a dat undă verde negocierilor pentru de liber schimb și s-au semnat uh, parteneriate de mobilitate cu Maroc, Tunisia și Iordania. Însă, în ceea ce privește fondurile care au fost uh, cheltuite, uh, nu se ridică la înălțimea angajamentelor inițiale. Instabilitatea din regiune a contribuit la acest lucru, însă este o realitate că atunci când uh, vine vorba de puterea financiară, progresele au fost încete. teritorii, teritoriile ocupate din Palestina uh, au primit uh, cel mai multe fonduri, dar chiar excluzând această regiune, um, uh, în sud s-au alocat mai, mai puține fonduri, 5,2 euro pe cap de locuitor, comparativ cu 6,9 în est. Um, rapoartele anuale sunt redactate în primul rând de raportori și după aceea statele sunt invitate să trimită comentariile. Eu cred că aceste rapoarte ar trebui să fie redactate în mod participativ, de la bun început. Există de asemenea procese de tranziție unde există pași înainte și înapoi și Uniunea Europeană, dacă întotdeauna vrea să vadă un tabel, dacă s-au îndeplinit sau nu anumite cerințe, pierde din vedere perspectiva pe termen lung. În al treilea rând, impactul în ceea ce privește fondurile, în fonduri absolute poate sunt fonduri majore, însă dacă ne gândim la alți actori care contribuie cu ajutoare sau transmit uh, fonduri în regiune, aceste fonduri sunt scăzute, în special în ceea ce privește Consiliul de Cooperare în Golf Fondurile care vin de acolo vin mai rapid, sunt fonduri mai consistente, nu au condiționalități și uh, în acest sens au influență mai mare. Mm, am un timp foarte limitat, așadar voi parcurge rapid celelalte puncte. În ceea ce privește complementaritatea între statele membre, deja unii eurodeputați au menționat faptul că există incoerențe, se transmit mesaje inegale și chiar la nivelul declarațiilor, nu doar între Uniunea Europeană și statele membre, dar și declarațiile dintre instituții diferă. De exemplu, nivelul operațiunilor și acțiunilor Eh, în Libia, eh, președintele Consiliului a spus că obiectivul era schimbarea regimului, în altă parte se spunea că este protejarea civililor, ceea ce a dus la faptul că s-a creat eh, un parteneriat pentru democrație rapid și a fost subfinanțat. Dacă comparăm acțiunile cu politicele celorlalți actori, în speță Statele Unite, aici este un lucru pe care îl vedem în fiecare zi în regiune. Statele Unite sunt mult mai vizibile. Este o pierdere majoră pentru că Uniunea Europeană, nu din punct de vedere politic, dar din alte puncte de vedere, este văzută foarte bine în lumea, lumea arabă, este văzută ca continentul care și-a depășit diferențele interne, care a construit un model de uh, conviețuire și este văzut cu invidie. Uniunea Europeană de obicei acționează după Statele Unite în cazul majorității crizelor din primăvara arabă, de exemplu, a existat uh, declarații oficiale ale Statelor Unite, în primul rând, în cazul Egiptului, de exemplu, foarte rapid. Și Statele Unite rămân, din punct de vedere economic, nu doar din punct de vedere economic, rămân un actor important din punct de vedere al securității și uh, este interesat în regiune și de aceea are o, mm, un impact mai mare. Stabilitatea în regiune nu poate să fie atinsă fără cooperarea Consiliului de Cooperare din Golf. Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul. Mai am doar două fișe. Acum securitatea este mult mai importantă și uh, stabilitatea este prioritatea uh, principală a regiunii. Un buget mai mare pentru 2014-2020 uh, trebuie să fie mai bine țintit statele din Sud au nevoie să ia deciziile corecte din punct de vedere mm, al politicilor. Trebuie să fie susținuți experții în acest sens. Uh, tabelele de refugiați din Iordania și Liban au fost uh, deja menționate în prezentarea precedentă. În Sud, uh, Uniunea Europeană trebuie să lucreze și cu alți actori Consiliul Statelor din Golf uh, au o influență, trebuie să, ca Uniunea Europeană să se angajeze și cu acestea, trebuie să se susțină stabilizarea economică, să nu se transmită mesaje contradictorii, uh, să, cu alte cuvinte, să existe o coerență a mesajelor Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Dau cuvântul imediat raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, un punct tehnic pe care vreau să-l menționez. Am aici programul audierii noastre și spune că începe la ora 17. Am început cu 45 de minute întârziere salut felul în care prezidezi reuniunea, însă trebuie să reducem timp Însă a trebuit să reducem timpul de vorbire al experților. Nu este corect. Spunem acest lucru pentru a evita repetarea acestei acestui lucru în viitor. Dacă vine cineva din, din afara AFET să prezideze reuniunea, secretariatul trebuie să-l informeze că există anumite reguli și că trebuie să res- se respecte timpul. Dacă este o întârziere de 5 sau 10 minute, nu este nicio problemă, dar 40 de minute este inacceptabil. Ca să trecem la obiect. În primul rând, Salut foarte mult uh, prezența experților și le mulțumesc pentru contribuția lor la dezbaterea în legătură cu politica de vecinătate. Nu este vorba de analize academice și teoretice, vizează problemele reale și studiile pe care le avem conțin multe idei foarte bune și mesaje foarte bune. Vom reflecta aceste concluzii în momentul pregătirii raportului. Cred că contribuția dumneavoastră a fost extrem de valoroasă și vă mulțumesc. Este foarte bine că discutăm politica de vecinătate uh, în instituțiile europene. Prioritățile vor fi una dintre cele mai mari uh, provocări în viitor. Comisia noastră s-a ocupat cu evoluțiile din vecinătatea noastră în ultimii ani în repetate rânduri și sperăm că contribuția noastră la reevaluarea politicii noastre ne va uh, pune pe calea cea bună. Este foarte clar din prezentările pe care le-am ascultat astăzi că este vorba de probleme diferite, dar și de probleme similare. Majoritatea statelor din vecinătate sunt uh, într-o stare intermediară. Situația este volatilă. Gradul acestei volatilități diferă de la un stat la altul și nu există stabilitatea și dezvoltarea economică în legătură cu care ne angajăm în politica noastră economică. Din cauza acestor probleme trebuie să uh, fim pregătiți să folosim instrumentele corecte mm, în legătură cu partenerii noștri pentru a atinge obiectivele noastre. Evoluțiile din ultimii cinci ani ne fac să regândim politica de vecinătate și să ținem cont și de alți factori externi și să ne facem față noilor realități. În vecinătate estică, ne confruntăm cu noi realități și noi provocări deja menționate, în principal datorită politicii Rusiei în regiune. Este din ce în ce mai clar că avem de a face cu grupuri diferite de state care se angajează în diverse uh, acțiuni pe care le-ați ilustrat foarte bine. Primăvara arabă ne face să ne întrebăm cum facem față tranziției în statele în dezvoltare. Deseori în, vedem că au loc pași înapoi. Recomandările sunt recomandările către o abordare mai flexibilă cu punerea accentului pe dezvoltarea economică și a securității, a susținerii instituțiilor democratice, este o recomandare foarte importantă. Însă nu trebuie să abandonăm principiile din mm, politica noastră de vecinătate. More for more, less for less. Voința acestor state de a se angaja în reforme și performanțele lor trebuie să fie susținute și recompensate. Politica noastră este bazată pe angajamentul pe termen lung în uh, zonă, însă trebuie să fim capabili să reacționăm la schimbările de la fața locului. Cred că trebuie să revizuim instrumentele noastre politice din vecinătate și să ne pregătim să folosim mijloace mai rapide, mai flexibile și mai diferențiate, care să fie adaptate. Și că nu, că nu putem însă să compromitem valorile de bază ale Uniunii. Aceasta, aceasta ar fi un principiu fundamental. În concluzie, în ceea ce privește raportul meu, aș examina cadrul politic și instrumentele pe care le folosim. Vom uh, vedea cum evaluăm prioritățile față de partenerii noștri din Sud și din Est. Acestea au fost uh, ideile mele. Am vorbit în general, nu intru în detalii. Am fi avut mai timp pentru a intra în detalii dacă citiți raportul, veți vedea că vor exista mm, abordări de la caz la caz în legătură cu fiecare din aceste state. Vă mulțumim invitațiilor și vom reflecta asupra celor mm, spuse astăzi. Mulțumesc. I would like to thank uh, Cristian. To text. You have... Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Voi urmări îndeaproape raportul domnului Cucan în numele grupului SND și mă bucur că avem această audiere publică astăzi. Analizând cele două documente și ascultându-vă, ascultându pot să văd câteva amenințări comune pentru Est și Sud sunt de acord că este nevoie să regândim politica de vecinătate est, estică în ce privește instrumentele și actorii relevanți, dar și alte elemente pentru a putea face față provocărilor cu care ne confruntăm. Amândoi v-ați referit la dimensiunea de securitate. Conflictele înghețate și cele active în ziua de astăzi sunt o realitate atât în est cât și în sud, din păcate. Deocamdată am aprofundat relațiile și ambițiile, însă am ignorat acest element important. Am decuplat chestiunea securității de toate celelalte lucruri. Am creat, practic, procese paralele. Însă, elementul de securitate, chiar dacă este în afara mm, domeniului de aplicare al politicii de vecinătate estice, se bazează pe instituții bine funcționale și pe reforme eficiente. Deci mă întreb cum credeți că noua uh, politică de vecinătate ar putea lua în considerare uh, dimensiunea securității. Amândoi v-ați, men- v-ați uh, referit și la noțiunea de extindere a politicii de vecinătate. Ați vorbit despre mai multe procese, ați împărțit partenerii în diferite grupuri în funcție de performanță și în funcție de nivelul de ambiție și ați menționat și nevoia de a oferi Uh, de a se concentra asupra anumitor domenii. Credeți în acest sens că această abordare de la A la Z bazată pe experiența noastră de extindere este calea cea bună pentru a continua în, vecinătate, în întreaga vecinătate? În al doilea rând, întotdeauna am considerat că democrația, statul de drept și instituțiile moderne și transparente la granițele noastre erau în interesul societăților din vecinătate, dar contribuiau și în același timp la prosperitatea și securitatea noastră. Astăzi simt că există o amenin- un pericol în lecțiile pe care ar fi trebuit să le învățăm din primăvara arabă. Se vorbește despre interese și valori ca elemente care sunt în concurență. Este vorba oare de o alegere pe care trebuie să o facem? Cred că valoar, valorile politicii noastre vecinătate sunt împotriva intereselor noastre. Apoi, amândoi ați vorbit pe bună dreptate despre uh, um, triunghiuri, despre rolul partenerilor, partenerilor, despre vecinii, vecinilor, uh, aceștia nu pot fi uh, ignorați. Este nevoie de aceștia pentru atingerea obiectivelor noastre. Cum credeți că Uniunea Europeană ar putea mai bine să abordeze rolul acestor actori în vecinătatea noastră? Mulțumesc, domnul Chiuciuc, acum. Mulțumesc. Domnule Gromatski, din punctul meu de vedere, avem trei grupuri de țări. Ucraina, Georgia și Moldova și-au îmbunătățit standardele democratice și-au arătat că vor să se implice, să se apropie de Uniunea Europeană și asta a dus la semnarea acordurilor de asociere și la crearea zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Dincolo de a... Trebuie să con continuăm să ne aprofundăm cooperarea cu aceste trei țări în toate domeniile. Pe de altă parte, avem Belarus și Armenia, care fac parte din Uniunea Economică Eurasiatică inițiată de Moscova. Azerbaijanul nu poate fi inclus în niciunul dintre cele două grupuri, dar mie mi se pare că este unul dintre partenerii, partenerii strategici viitori ai Uniunii Europene. Rolul acestei țări va fi și mai uh, semnificativ odată cu uh, avansarea în domeniul pieței unice energetice în Uniunea Europeană. Cum credeți că ar trebui să evolueze relațiile noastre cu Armenia și Belarus și care sunt pașii concreți pe care îi propuneți pentru a face ca aceste două țări să se întoarcă la calea lor uh, înspre Europa? Credeți că UE trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a implica Azerbaijanul în uh, cadrul comunității energetice și credeți că ei vor continua pe uh, urmele Ucrainei, uh, Moldovei? Aș dori să-l întreb apoi pe domnul Mazen dacă acordarea de fonduri suplimentare pentru dialog intercultural și interconfesional în uh, vecinătatea sudică ne-ar putea ajuta să combatem terorismul, radicalizarea și islamofobia? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Chiuciuc. Și acum, domnul Panțeri. Molto brevemente. Volevo la reazione dei nostri... Foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc și eu experților noștri. Spuneți că astăzi există un echilibru între politica de vecinătate înspre est și cea înspre sud. Însă noi considerăm că, da, nu există un dezechilibru, există multe interese în est, dar uh, nu există foarte mult interes arătat față de sud. Și asta pare să fie legat de discuția actuală privind uh, terorismul și statul islamic. Apoi, dificultățile la politica de vecinătate țin de problema, de slăbiciunea actuală a politicii externe, mai ales în ceea ce privește perspectiva geopolitică asupra unor regiuni întregi. În ultima, în politica de vecinătate actuală am văzut că practic avem de ales între o politică de vecinătate care se bazează pe economic și una care se bazează pe asistență umanitară. Și uneori am avut și uh, ingerințe politice. Asta înseamnă că subiectul este unul esențial. Echilibrul politic uh, este cheia. Nu avem o politică de vecinătate Uh, bună dacă politica externă nu este suficient de clară. Și apoi, revizuirea politicii de vecinătate. Nu știu, ar trebui să ne mai gândim la asta cu more for more și condiționalitate. Pentru mine nu este suficient de clar următorul lucru. Prioritățile și flexibilitatea nu pot să uh, să dispară. Nu putem pur și simplu să dăm uh, bani cu găleata acestor țări. Trebuie să Uh, vedem dacă vrem să menținem politica de vecinătate. Dacă aș, ar trebui să-mi cheltui ultimii 10 euro pentru asta, i-aș cheltui pentru a menține stabilitatea Tunisiei, pentru că această țară este un exemplu pentru întreaga regiune. Să dai mult unor, unora puțini înseamnă că nu menții argumentele de bază. Mulțumesc! Mulțumim. Trecem acum la, la experții noștri. Uh, pot să vă spun că domnul Panțeri este raportorul pentru drepturile omului pentru toată planeta, inclusiv uh, în ceea ce privește politica de vecinătate europeană. De aceea, um, în această postură a intervenit. Dăm cuvântul așadar uh, experților noștri și apoi raportorului domnului Cucan. Domnul Galler pe scurt. Da, pe scurt, o uh, întrebare domnului Gromațchi. Ați spus că Rusia dintotdeauna a avut ceva împotriva apropierii de UE și nu numai împotriva apropierii de NATO. Am un articol din Frankfurter Allgemeine Zeitung din 10 decembrie 2004. Președintele rus, spu, se spune, președintele rus Vladimir Putin a, a, s-a exprimat în favoarea unei a, um, aderări la, a Ucrainei la Uniunea Europeană. Dacă Ucraina dorește acest lucru, nu putem decât să salutăm acest lucru, a spus a, uh, domnul Putin la o reuniune cu domnul Zapatero în Spania. Asta a fost în 2004, deci în urmă cu 10 ani. Credeți, nu credeți că această schimbare de poziție de la Moscova nu ține mai mult, nu ține atât de mult de noi, ci mai degrabă de politica internă de la Moscova? Nu asta este oare, nu acesta este oare motivul în spatele politicii sale modificate? Mulțumesc! Iar acum domnul Gromațchi, iar apoi domnul Mazen. Pe scurt, aș dori, în primul rând, să mă refer la cum ar trebui să uh, abordeze Uniunea Europeană provocările în ceea ce privește securitatea. M-am referit deja la problema stabilizării Ucrainei. Mi se pare un element crucial pentru Uniunea Europeană în următoarele luni și în următorii ani. Dar nu numai Ucraina, ci și Moldova și Georgia cred că trebuie să ne concentrăm acum asupra acestor trei țări. Ar trebui să creăm un echilibru între politica rusă față de aceste țări și politica noastră față de aceste țări. În ceea ce privește structura acestui uh, grup de șase uh, state. Am menționat că există două grupuri și Armenia între ele. Ați spus că Belarusul uh, este în aceeași categorie cu Armenia, pentru că fac parte din Uniunea Eurasiatică împreună cu Rusia și Kazahstan. Însă, sincer, eu cred că Uniunea Eurasiatică este un uh, proiect uh, lipsit de uh, conținut și nu cred că va funcționa în următorii ani. Nu am timp să vă explic acum toate detaliile. Problema cu Azerbaijanul este una simplă. Este un regim nedemocratic și autoritar. Iar președintele Aliev nu este interesat de uh, democratizarea Azerbaijanului, nu este interesat de îmbunătățirea relațiilor cu UE, care ar include și chestiuni precum drepturile omului, standarde democratice este interesat, bineînțeles, de cooperarea cu Uniunea Europeană, dar, cum să spun, la nivel economic. Bineînțeles că pentru el, la nivel economic, este important, dar nu dorește acel tip de cooperare bazat pe regulile noastre și valorile noastre. O ultimă observație referitoare la poziția Rusiei față de statele din parteneriatul estic și față de parteneriatul estic în sine. față de tot ce ține de apropierea relațiilor între statele din Est și Uniunea Europeană. Eu cred că politica lui Putin a fost dintotdeauna împotriva acestei apropieri între UE și statele din parteneriatul estic, chiar și în 2004. Nu și-a schimbat viziunea în ultimii 10 ani, însă, după cum am spus deja în prezentarea mea, cred că elita politică rusă a considerat pur și simplu că acest proiect va fi unul lipsit de conținut și și-au schimbat atitudinea în 2013. Și acum știm că sunt în mod deschis împotriva uh, unor relații mai strânse între statele din Est și UE. Mulțumim, domnule doctor Mazen. Câteva comentarii finale. Da, pe scurt, s-a vorbit despre interese și valori și dacă sunt ele în concurență, dimensiunea de securitate și așa mai departe. <clears throat> Cred că uneori există o concurență, însă întotdeauna există posibilitatea de a găsi bunul echilibru. De exemplu, există o valoare în a promova democrația. Atunci, cred că marea lecție a primăverii arabe este că democrația durează și că trebuie investit în instituții. Alegerile libere nu pot fi ținute cu o, un birou electorat, electoral subfinanțat. Cred că toate, în toate statele din, parte, din uh, vecinătatea sudică, biroul electoral este subfinanțat, parlamentele sunt subfinanțate de asemenea și parlamentul este un element crucial într-o democrație. Apoi, când vine vorba de dialogul intercultural și cum ajută el la combaterea terorismului, bineînțeles că ajută. multe persoane în regiune sunt radicalizate pentru că au concepții greșite asupra Occidentului, asupra modului în care sunt uh, tratați musulmani aici. Ei nu vin în Europa în vizită, nu se uită la televizor, uh, la, um, um, la canale de televiziune europene, ci au alte surse de informare și asta duce la, acest, uh, la aceste neînțelegeri un alt element referitor la dimensiunea de securitate. Da, trebuie crescut sprijinul uh, pentru refugiați. Uh, cred că este o bombă cu ceas. Refugiații de peste tot din regiune și nu numai în Iordania și în Liban. Sunt oameni care se refugiază și nu au niciun loc de muncă și ajung să fie cerșetori pe stradă. Îi văd și la Cairo. Mult ajutor, e nevoie de mult ajutor pentru acești oameni. Ar fi o investiție în securitate. Apoi uh, este nevoie de controle la uh, frontiere, uh, misiuni care trebuie să fie finanțate în uh, viitoarele bugete. Mulțumesc. Închei acest punct de pe ordinea de zi, mulțumindu-le experților noștri, domnul Gromatski și domnul dr. Mazen, care ne-au oferit analize aprofundate și viziunea lor referitor la cum ar trebui Uniunea Europeană să-și reformeze politica de vecinătate. Am uh, citit studiul dumneavoastră, uh, ne va interesa Uh, și uh, studiul dumneavoastră, domnule doctor Mazen, referitor la Sud. Îmi cer scuze, domnule, domnule Cuca, Cucan, referitor la întârziere. Cred totuși că am avut o discuție fructoasă. Le amintesc um, colegilor că raportul domnului Cucan va fi discutat pentru prima dată pe 13 și 14 aprilie, apoi vom discuta și termenele pentru amendamente. Presupun că la diverse nimeni nu dorește să adauge nimic și cu permisiunea dumneavoastră, următoarea reuniune a noastră este pe 9 martie la Strasburg la ora 19. Mulțumesc așadar tuturor, cei care rămân pentru reuniunea biroului extins uh, sunt bineveniți, ceilalți sunt rugați să părăsească sala. Mulțumesc tuturor!